Well, we have a long day ahead of us. Bună dimineața, avem o zi lungă înaintea noastră, deci ar trebui să începem cu primul punct acum de pe ordinea de zi, care este votul pe tema modificării regulamentului de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare. Am fost informat că a avut loc o discuție foarte amplă ieri între persoanele implicate și că s-a ajuns la un acord foarte solid pe baza amendamentelor. De aceea, trebuie să supunem acum la vot un vot în bloc pentru următoarele amendamente care au fost convenite. 1, 28, 2, 3, 4, 30 cu amendamentul oral, 6, 7, 13, 32 cu amendament oral, 15, 16, 33, 34. Vă spun la sfârșit ce a rămas în afara blocului. 17, 35, 19, 20, 36 cu amendament oral, 37, 22, 23, 38 cu amendament oral plus amendamentul oral numărul 1. Deci vom vota în bloc toate acestea pe care le-am citit înainte și după aceea va trebui să votăm separat amendamentele 10 și 11. Și după aceea vom avea votul final. Astfel s-a convenit, nu? Am fost bine informat. Ar fi fost la fel probabil și fără votul acesta. Oricum. Votul în bloc acum. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. <laughs> We'll check the vote against to see whether it's... Vom verifica din nou votul, dacă vreți. Avem apoi uh, un vot pe părți la, par- la punctul 10. Prima parte, cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua, cine e pentru? Împotriva? Să verificăm. Deci verificăm partea a doua de la amendamentul 10. S-a deschis votul. A votat toată lumea? Da, mai bine vă mutați dacă nu merge consola. A votat toată lumea? Bun. Se închide votul atunci. Se adoptă 18 la 15. Avem acum votul pe 11. Cine este pentru? Împotrivă. Trebuie să verificăm și acesta. S-a deschis votul. S-a închis. același rezultat. Domnule președinte, eu mi-am pierdut cardul. Sunteți pentru sau împotrivă, zice președintele? Sunt pentru. 19 atunci la 14. Și două persoane împotrivă, deci 19 la 16, care nu schimbă rezultatul final. Acum trecem la votul final. S-a deschis votul. Dacă a votat toată lumea, se închide votul. Se adoptă cu o majoritate covârșitoare. Domnule președinte, și eu sunt pentru. 31 pentru. Domnule Milan Mon? Nimic. Bine. Felicitări oricum, relatore, raportorului. Și acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, care este o nouă strategie pentru Afganistan. Raportorul nu este aici încă. Să-l căutăm.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 Because of lack of soldiers, the war has been suspended for a... Războiul a fost suspendat din lipsă de soldați. Se așteaptă combatanții. Ar fi bine să vină și raportorul. All right now, il relatore e qui con noi. Bun a venit, a venit uh, așadar raportorul. Domnule Arlachi, sunteți gata să vă prezentați raportul? Vă rog, domnule președinte, sunt gata. Și voi începe prin a spune că este prima dezbatere pe care o avem înainte de a începe procesul concret ca tare și procesul de votare. Voi încerca să Am încercat să construiesc o strategie amplă a Uniunii Europene pentru Afganistan în acest raport și să fac un rezumat al acesteia. Prima Primul lucru pe care l-am remarcat este că avem în momentul de față în Afganistan o prăpastie adevărată între situația socioeconomică a poporului afgan, pe de-o parte, și numărul de resurse naturale care, sau resurse în general care au intrat în această țară în ultimii ani. Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să vizităm Afganistanul pentru a vedea uh, care a fost impactul ajutorului internațional în această țară și asta este ceea ce am făcut. Aceste ajutoare au început să curgă din 2001. Un alt aspect important este un aspect politic, care este procesul de pace în Afganistan. Aproape în fiecare zi avem știri despre acest proces. Un alt aspect important care este uh, esențial pentru prezența militară europeană și pentru procesul de pace se referă la pregătirea profesională a poliției, crearea unei adevărate structuri de securitate în această țară și una din problemele majore din perspectiva europeană este cultivarea opiumului și traficul de opium din Afganistan în restul lumii. Dacă putem spune că mai există un alt motiv uh, important de prezență și îngrijorare europeană în Afganistan pe lângă terorism este faptul că Afganistanul uh, este furnizorul uh, cu o travă a 1,5 milioane de europeni. Trebuie așadar să dezvoltăm o soluție la această problemă cât de repede. Trecând prin punctele pe care le-am menționat, în primul rând ajutorul internațional. Am încercat să măsor situația din Afganistan față de situația de acum 9, 9 ani. Situația se schimbă foarte repede, există o rată de creștere foarte mare în lume, în general, în toate țările sărace, în aproape toate țările. Am fost multe din aceste țări și am fost uimit de progresele reale în domeniul uh, socioeconomic și în condițiile de trai ale persoanelor, de exemplu în mare, parte a Africii sau în Asia. Și ce m-a șocat în Afganistan este că nu am constatat niciunul din aceste progrese. Există câteva îmbunătățiri limitate în educație, în infrastructură, dar ceea ce m-a șocat este faptul că uh, majoritatea indicatorilor importanți, mortalitatea infantilă, mortalitatea maternă sau aștept, durata de viață, așteptările uh, cu privire la durata de viață și rata sărăciei nu s-au îmbunătățit uh, aproape deloc. În ultimii ani, ba chiar în ultima vreme, putem spune că s-au deteriorat acești uh, indicatori. Așteptarea durate, durata de viață s-a scăzut destul de mult, iar mortalitatea este foarte mare, 25.000 de persoane, de femei, dor, mor în fiecare an din cauza lipsei de îngrijire la naștere, deci un număr mai mare decât din cauza războiului. Iar războiul omoară doar 2000 de persoane pe an. Apoi avem o, un număr al săracilor care s-a dublat de două ori în Afganistan. Șase milioane de, an, de euro pe an ar fi suficienți pentru a, a elimina aceste discrepanțe și, eh, din păcate, datele nu corespund cu ceea ce vedem la fața locului. Impactul ajutorului internațional a fost eh, destul de ridicat. 5 miliarde de euro au fost investite pe an de către America în ajutorul umanitar, un miliard din partea Europei. Când zic Europa, înseamnă Uniunea Europeană și toate statele membre în, din Europa, statele din Europa în general, apoi Japonia, la fel, a investit foarte mult și au existat uh, un flux de ajutor care a, s-a ridicat la 80% din PIB-ul uh, afgan. Faptul că impactul este atât de scăzut al acestor ajutoare este primul, primul indiciu pentru mine că Uniunea Europeană are nevoie de o nouă strategie. De ce impactul este atât de mic? De ce 80% din ajutoarele internaționale care pe hârtie sunt alocate Afganistanului nu ajung la poporul afgan? De ce corupția în guvernul afgan și în rândul societății afgane dar și pierderile enorme uh, sunt în continuare o realitate foarte clară. Când am început acest raport, uh, lucrurile acestea nu erau atât de pregnante cum au devenit acum câteva săptămâni. Săptămâna trecută, Congresul American a înghețat ajutorul de 5 miliarde de euro pentru Afganistan până când Congresul nu va da socoteală mai bine despre cum sunt cheltuiți acești bani. În general, americanii care au uh, făcut multe rapoarte despre reconstrucția Afganistanului arată că pierderile sunt foarte mari. Conferința de la Kabul va discuta despre acest subiect. Există o cerere din partea guvernului afgan care vorbește despre creșterea ajutoarelor care merg, trec prin guvern și nu prin organizațiile internaționale. Uh, pentru Afganistan. De aceea eu în acest raport am făcut mai multe propuneri și anume, în primul rând, o disociere a ajutorului uh, Uniunii Europene față de Afganistan. Adică mai important a fost să înțelegem cum banii contribuabilului uh, european sunt consumați, sunt cheltuiți în Afganistan. Există o confuzie foarte mare. Statele membre nu oferă nicio bază de date completă prin care să se poată vedea ce se cheltuiește în Afganistan, iar structurile Uniunii Europene au aceste date, au infrastructura necesară și mi-a fost puse la dispoziție aceste informații, dar tot este foarte greu să-ți faci o privire de ansamblu, pentru că nu există o evaluare generală a impactului ajutorului european în Afganistan. Nu există nicio variantă prin care putem să știm pregătim cum putem îmbunătăți acest ajutor pentru ca el să fie mai eficient. Dacă dorim să rezolvăm această problemă, nu toate, bineînțeles, pe termen lung, pentru că nu se poate, dacă vrem să ajungem deci la o situație decentă în această țară, pentru că aceasta duce la o normalizare a Afganistanului care s-ar înscrie în rând cu alte țări din lume, atunci trebuie să începem de la acest punct. Trebuie să știm care este instrumentul nostru cel mai puternic pentru ca să schimbăm viitorul Afganistanului, care este ajutorul pe care Uniunea Europeană îl acordă acestei țări. Și sper ca dumneavoastră să mă ajutați prin propunerile pe care le veți face să îmbunătățesc acest raport al meu. În ceea ce privește procesul de pace, Propunerea mea este să susținem procesul de pace pentru că este singura alternativă la război în Afganistan. Războiul în Afganistan nu aduce nicio îmbunătățire, nu este blocat oarecum, pentru că nimeni nu poate să câștige acest război. Talibanii nu vor câștiga niciodată, pentru că forțele internaționale pot rămâne la fața locului o perioadă foarte îndelungată, iar forțele internaționale nu vor câștiga nici ele, de alt, pe de altă parte, acest război din cauza uh, imposibilității um, de a purta un război asimetric în uh, această țară. În primul rând, uh, am discutat cu foarte mulți reprezentanți uh, la nivel înalt uh, din armată sau din corpul militar cu generalul McChrystal, care este absolut conștient, ca și ceilalți, de faptul că pentru a putea susține acest proces de pace trebuie să aibă de partea lor uh, aprobarea populației. Acest proces înseamnă un nou guvern, înseamnă un guvern de Uniune Națională, care ar putea fi rezultatul unei negocieri între guvernul lui Karzai și guvernul talibanilor, uh, și din perspectiva europeană, eu aș uh, sublinia faptul că există trei condiții esențiale pentru noi pentru a putea susține acest proces de pace. În primul rând, uh, înlăturarea Al-Qaeda din Afganistan, doi, respectarea totală a drepturilor omului și a Constituției afgane și cel de-al treilea punct din perspectivă europeană este eliminarea culturilor de opium care până la urmă sunt cel mai, cea mai mare daună pe care Afganistanul uh, o aduce securității europene. După părerea mea, așadar, ar trebui să susținem uh, cu totul acest proces de pace și să lăsăm uh, guvernului posibilitatea de a-și alege interlocutorii de dialog, dar în condițiile în care aceste precondiții sunt îndeplinite. Alte poziții ar putea să fie nocive în procesul de autonomie al acestei țări și nu cred că ar trebui să repetăm greșelile din trecut când noi am uh, pretins că putem să dictăm ordine în această țară, chiar și cele mai mici mișcări în politica internă. În ceea ce privește formarea și pregătirea corpului polițienesc, am putut găsi la fața locului o situație foarte deteriorată, o pierderi foarte mari și risipă, pentru că sumele foarte mari care au fost uh, investite pentru pregătirea profesională a polițiștilor nu au fost bine gestionate. Nimeni nu a știut până acum un an în guvernul american cum au fost cheltuiți cei 6 miliarde de dolari pentru pregătirea corpului polițienesc. Există o anchetă în Congres pentru a stabili acest lucru, dar ideea este că există două abordări. Abordarea americană în care pregătirea poliției este mandatată către firme private, unele dintre ele cu reputație foarte proastă, cum ar fi, de exemplu, fosta Blackwater sau uh, altele, care sunt companii de securitate foarte mari, care au deja o reputație foarte proastă în Irak și în Afganistan. Și majoritatea problemelor vin din faptul că această pregătire este extrem de prost organizată și de prost gestionată. Apoi există abordarea europeană, pe de altă parte, care prevede trimiterea unei misiuni, cum ar fi misiunea EUPOL a Uniunii Europene și apoi misiunile naționale mici, care pregătesc um, grupuri mici de polițiști afgani. Sugestia pe care o fac eu în raport este o consolidare a sistemului actual mai există și abordarea NATO, care este, după părerea mea, cea mai bună structură de pregătire pe care o avem în Afganistan și care ar trebui să devină normă pe viitor și centrul eforturilor noastre pentru a, o, pentru a oferi o adevărată pregătire a polițiștilor. În momentul de față, însă, situația este total nesatisfăcătoare pentru că 90% din polițiștii afgani sunt analfabeti. Uh, Rata analfabetismului în țară este de 70% și în rândul poliției este deci de 90%. Așadar, ea este cea mai prost formată pătură a societății, una dintre cele mai prost formate. Apoi mai avem 20% dependenții de droguri și 30% din ei sunt cei care dispar pur și simplu din această structuri. E nevoie de o schimbare dramatică, o consolidare a intervenției Uniunii Europene în, și o integrare a acesteia în programul de, și misiunea de pregătire pregătire a NATO, deci EUPOL să se îmbine mai bine cu misiunea NATO și cu misiunile naționale pentru a avea un program amplu și organizat de pregătire care apoi în 3-4 ani să permită și uh, o întoarcere a trupelor străine acasă, lăsând această țară pe mâna persoanelor care oferă securitatea din cadrul, din rândul afganilor. Cultivarea opiumului și a florii de mac uh, în acest scop este un punct în care ar trebui să găsim un acord cu Rusia, în primul rând. Din cauza Afganistanului, Rusia a devenit cea de-a doua piață de desfacere de heroină după Europa. Europa este pe locul întâi cu 1,5 milioane de dependenți, apoi Rusia cu uh, 2, 2, milioane, 2 milioane de dependenți din cauza proporției de populație este pe locul 2. Rușii sunt extrem de îngrijorați de toate aceste procese. Înțeleg foarte bine că sursa problemei lor este Afganistanul. Rata dependenței din Rusia s-a schimbat, a crescut de 10 ori în ultimii 10 ani. Și un acord cu Rusia ar fi de aceea un, un lucru foarte bun, pentru că piața americană, care este pe locul 3, independență și ia drogurile din altă parte, nu din Afganistan. Deci Rusia cu Europa sunt în aceeași situație și ar fi important de asemenea să găsim un plan de eliminare a cultivării uh, macului și a opiumului. Cred că um, în calitate de președinte al UN, uh, al Biroului ONU pentru Droguri, um, pot spune în, în, în trecutul meu, pot spune că această problemă este extrem de gravă. Cultivarea macului acum 20 de ani era răspândită pe tot continentul asiatic, iar deși, fiind dat că acum uh, a fost eliminată din uh, Turcia și din alte țări în Asia, Pakistan, de exemplu, care a fost predecesorul Afganistanului, Afganistanul a rămas ultimul în acest sens. De asemenea, și din Laos a fost și din Vietnam a fost eliminată această cultură, din Thailanda deci acum problema a rămas doar la Afganistan. Este furnizorul esențial de opium și mac în lume și când uh, investim miliarde de euro, 10% din contribuția europeană în acest scop, putem să um, combatem această cultură. Înțeleg că oamenii își vor pune întrebări cu privire la aceste fonduri, dar sunt încrezător că uh, dacă avem o strategie care se axează pe acest punct principal, atunci vom putea ieși la lumină din această criză afgană. Mulțumesc! Vă mulțumim! Când ați menționat țări ca Thailanda și alte țări care au avut succes Uh, acest lucru s-a întâmplat pentru că au existat autorități și instituții care au fost uh, susținute și îndemnate pentru a lupta împotriva acestei probleme, dar în Afganistan trebuie construite aceste instituții. Deci orice vom face din punctul meu de vedere pentru a crește susținerea, pentru ca aceasta să fie mai eficientă și așa mai departe, această problemă va mai rămâne Doamna Nicole Kiel Nielsen a cerut cuvântul acum, pentru că dânsa trebuie să plece la altă ședință. Vreau să vă rog să acceptați această solicitare. Vă mulțumesc și îmi cer scuze că iau cuvântul acum, dar trebuie să merg să votez într-o altă comisie. Am vrut să îi spun domnului Arlachi următorul lucru modul în care a evaluat dumnealui situația în Afganistan și cum a evaluat uh, prezența internațională acolo mi se pare foarte bun. Sunt uh, bucuroasă și încântată de faptul că noi suntem prezenți în Afganistan și că avem investiții financiare. Desigur, consecințele strategiei noastre nu sunt cele mai bune și uh, domnul Arlachi ne-a spus acest lucru. Întrebarea acum este ce să facem ca să ne retragem de acolo cât mai repede. Aceasta este opinia internațională, aceasta își doresc și cetățenii, anume ca soldații să revină în Europa și să se întoarcă la ei acasă. Americanii la fel. Deci cum putem să ne retragem din această capcană fără a îi uh, lăsa pe Afganistan să se întoarcă în punctul zero, în situația unde se găseau acum 10 ani? Ce să facem, deci, astfel încât această investiție financiară uriașă pe care ne-ați uh, semnalat-o să dea roade și cum putem face să evităm toate aceste să evităm ca pierderile uriașe pe care le-am suferit uh, la nivel uman și la nivel uh, financiar, deci să dea roade. Pentru că știm că dacă ne retragem, talibanii vor reveni și lucrurile se vor întoarce la uh, cum erau înainte. Noi uh, ne punem toată încrederea în domnul Karzai, dar uh, știm și unii au spus deja că nu este un om de mare încredere. Guvernul afgan este acum uh, un guvern corupt. Uh, Karzai este uh, și-a pierdut toată încrederea în fața publicului. Uh, iar uh, afganii spun că au nevoie încă de prezență internațională, au nevoie de această garanție pentru a se asigura că președintele Garsai nu începe să-și facă de cap și că nu începe să colaboreze cu talibanii. Așadar, ce putem face astfel încât uh, președintele Karzai să nu facă concesii prea mari talibanilor și cum să facem astfel încât președintele să nu-și impună singur punctul de vedere. În ce privește problema minorităților, uh, știm că uzbecii și azarașii uh, alte minorități nu au fost luate în considerare, deci cum putem rezolva această problemă a respectării drepturilor minorităților? minorități care se, găiesc, se găsesc într-o situație destul de dificilă actualmente. Deci, mie mi se pare că pentru Uniunea, pentru Uniunea Europeană este important să sprijinim personalitățile care sunt importante pentru Afganistan și printre care nu se numără domnul Karzai. De asemenea, aș vrea să susținem pe doamna Surobi, care conduce regiunea Bamian o numesc pentru că o cunosc și am întâlnit-o. Este o femeie extraordinară care face lucruri minunate în regiunea sa. Știu că face parte din minoritatea Azara și că este respectată de populație. Dumnezeu mi-a spus că nu se investește suficient în provincii în care lucrurile ar putea progresa. Se bagă bani numai în conflictul armat, dar Cred că ar trebui să susținem mai mult astfel de conducători, de lideri provincial, cum este doamna pe care am amintit-o. Cred că ar fi un lucru pozitiv, ar reda speranța Afganistan, afganilor și astfel ei uh, n-ar mai fi încurajați să cultive doar opiumul. Sigur, acum nu vreau să mă aventurez și să spun că ar trebui să susținem strategia uh, X sau Y, nu mă pricep la strategii militare. Eu aș prefera să avem o strategie civilă și constructivă. În orice caz, îi mulțumesc domnului Arlachi pentru că a preluat în raportul dumnealui câteva puncte pe care le-am sugerat și eu în legătură cu, sugera- cu situația femeilor. Deci, nu trebuie să părăsim Afganistanul și să lăsăm femeile pradă talibanilor. Trebuie să fim mai vigilenți cu privire la drepturile femeilor. Din păcate, situația nu este satisfăcătoare în teren, au existat însă câteva progrese și e important să le salvgardăm. Vom vedea ce se va discuta la conferința de la Kabul ce va avea loc în câteva zile. Apoi, Uniunea Europeană a suspendat în mod provizoriu cele 600 de miliarde de euro de, ca măsură de asistență până când guvernul Karzai arată că este în măsură să combată corupția. Deci trebuie să insistăm pe drepturile omului și pe drepturile femeii. Nu putem să sacrificăm femeile în acest proces de pace prin care încercăm să-i combatem pe uh, talibani, pe mujahedin și pe toți ceilalți lideri războinici. Iată deci ce am avut de spus. E, raportul dumneavoastră este satisfăcător, pozitiv și onest. Trebuie să spun acest lucru. Nu ați ezitat să ne contabilizați eșecurile. Mulțumesc! Mulțumesc! Am să-i rog pe următorii vorbitori să încerce să-și concentreze remarcile. Domnul Preda este, uh, vorbește în locul domnului Casulides, ca și raportor din umbră pentru PPE. Vă rog, domnule Preda. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, uh, voi interveni uh, la rugămintea domnului Casulides, care uh, nu e prezent, e într-o misiune externă. Așa, în primul rând, să-i mulțumesc, domnule Arlachi, pentru uh, raportul pe care l-a alcătuit uh, și pentru prezentarea amplă pe care uh, ne-a făcut-o mai devreme. Um, am câteva observații pe marginea raportului. Sigur că în perioada următoare fiecare dintre noi se va gândi, va reflecta la amendamente. Până la începutul septembrie e timp destul pentru lucrul ăsta. Ehm, prima observație pe care aș vrea să o fac uh, se referă la titlu. Cred că e indicat să rămânem la titlul uh, inițial și anume A New EU Strategy for Afghanistan, să nu uh, folosim titlul A New Strategy for Afghanistan eliminând referința la European Union. Cred că în calitatea noastră de deputați europeni perspectiva europeană e cea care trebuie să uh, fie pusă în evidență în mod prioritar și uh, de asta uh, e bine, zic eu, să reintroducem numele formula EU în titlul raportului. În al doilea rând, aș vrea să observ faptul că, deși în considerație preliminare Planul de acțiune al Consiliului în Afganistan este citat. Uh, el nu este, uh, în opinia mea, suficient de prezent ca punct de referință pentru restul raportului. Este menționat, dar cred că ar trebui să fie mult mai uh, prezent în restul textului, să fie o sursă de inspirație. Cred că este o referință esențială. În mai mare măsură, aș spune, mi-aș îngădui, decât uh, un citat din uh, Carl Bild, uh, aflat în decembrie 2009 în fața comisiei noastre. Sigur, e important să preluăm și citate din Carl Bild, dar referințele din planul de acțiune al Consiliului în Afganistan mi se par mult mai utile pentru arhitectura generală a acestui raport. Um, în al treilea rând, așa se observ că situația din Afganistan ar trebui văzută, cred eu, în contextul istoric al regimului uh, taliban. Mi se pare că pe alocul raportul este prea darnic cu talibanii, afirmând, de pildă, în paragraful 57, că aceștia reușiseră să impună interzicerea culturii de opium. Cred că trebuie să găsim o, un ton mai moderat în această privință. Așa cum cred că uh, în uh, paragraful 59 sau uh, reformulez, um, nu cred că trebuie să consacrăm un paragraf integral, în cazul ăsta paragraful 59, um, uh, relații între administrația Bush și uh, chestiunea opiumului. Um, administrația Bush s-a terminat. E prea multă istorie, spune, în această abordare și, repet, nu cred că e nevoie de un paragraf pentru a discuta despre uh, uh, această chestiune. Ar fi, cred bine, să punem accentul pe prezent și pe uh, viitor, nu să facem o critică a administrației Bush în acest context în care discutăm despre strategia Uniunii Europene despre Afganistan. Um, Așa de asemenea, cu îngăduința um, raportorului, să îl întreb care este sursa afirmațiilor din paragrafele 12 și 13 și cât de fiabile sunt uh, Uh, aceste referințe care uh, afirmă că uh, cinci zile de război ar fi suficiente pentru a elimina sărăcia, respectiv că 6.000 de școli ar putea fi clădite dacă s-ar folosi resursele dintr-o săptămână de război. Cât de fiabile sunt aceste referințe și ce relevanță au aceste cifre în acest context? A elimina sărăcia nu înseamnă pur și simplu a avea un sac de bani. Uh, e, e o problemă mult mai complexă, o știm cu toții. Uh, de ce avem uh, astfel de referințe aici? Nu, nu înțeleg foarte bine sensul lor. În general, și cu asta aș dori să închei, cred că trebuie să avem un raport echilibrat și centrat asupra politicii europene față de Afganistan. Um, asta cred că trebuie să fie um, trama, asta trebuie să fie linia dominantă a uh, raportului uh, referitor la această țară. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you. So... Mulțumim! Domnul Noizar acum. Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că acest raport al lui Pino Arlachi ne arată că dânsul are o competență bogată și o experiență bogată în acest domeniu. De asemenea, are o poziție foarte deschisă și a preluat și uh, comentariile noastre în uh, raportul său. De aceea îi mulțumesc. Cred că direcția acestui raport este cea bună în mare. Într-adevăr, avem multe puncte importante. Ajutorul internațional, procesul de pace, formarea uh, forțelor de poliție și, de asemenea, culturile de droguri, așadar, combaterea drogurilor, de fapt. În ceea ce privește ajutorul internațional, eu cred că este important să constatăm faptul că ajutorul internațional este foarte bogat, dar rezultatele sunt foarte slabe. Uh, abia dacă se observă îmbunătățiri în ceea ce privește combaterea sărăciei, mortalitatea infantilă sau mortalitatea la naștere. Și cred că este foarte important ca în acest raport să fie tratată și problema eficacității, proastei eficacități a ajutoarelor noastre. De aceea îi mulțumesc pentru exemplele pe care le-a menționat la 12 și 13 cât timp, câți bani se risipesc și ce s-ar putea face în, în mod util cu acești bani. La cel de-al doilea punct, sprijinirea procesului de pace, este important să clarificăm faptul că uh, obiectivul principal a fost uh, obținut și anume alungarea Al-Qaeda din Afganistan. Acesta a fost primul obiectiv. Uh, și în procesul de pace trebuie să ne concentrăm și asupra Constituției afgane și a respectării drepturilor omului și, de asemenea, uh, combaterea culturilor de, de opium să fie în centru. În ceea ce privește formarea forțelor de poliție, Uniunea Europeană trebuie să spună foarte clar că obiectivele noastre nu au fost uh, îndeplinite. Să vorbesc despre cifre. De ani de zile nu reușim să uh, ajungem la cifrele stabilite pentru EUPOL și trebuie să vă spun aici că statele membre au eșuat în ceea ce privește EUPOL. De asemenea, aș fi vrut să văd și o luare de poziție a Comisiei pentru uh, Ajutorul Ajutor de Dezvoltare uh, unde se face o separare foarte clară între ajutorul militar și civil. E absolut necesară o astfel de separare, pentru că și după retragerea forțelor militare vom continua, va fi în continuare nevoie de ajutor civil în Afganistan. S-a început în 2001 și și după 2014 va fi nevoie de ajutor civil în Afganistan. Toate organizațiile de ajutor umanitar cu care am vorbit mi-au spus că din motive diferite, printre care situația de siguranță, doresc o separare foarte clară între ajutorul civil și cel militar. O problemă de bază este de asemenea, de asemenea combaterea corupției. Trebuie ca, dacă dorim ca Afganistanul să devină independent, atunci o parte din uh, aceste prestații de ajutor trebuie să treacă prin mâinile celor uh, afganilor, dar trebuie să existe de asemenea niște mecanisme de control astfel încât corupția să fie redusă, să poată fi combătută. Așadar, avem nevoie de mecanisme de control eficace pentru combaterea corupției. În ceea ce privește procesul de pace, suntem într totul de acord cu faptul că talibanii trebuie să fie implicați în proces. Aici însă trebuie să diferențiem mai clar între talibani, pentru că talibanii sunt cel puțin uh, uh, șapte, opt sau zece orientări politice diferite de la talibanii duri, de la fundamentaliști, până la persoane din societatea civilă care Uh, nu au alte modalități uh, decât să colaboreze cu uh, talibanii în regiuni, regiunile lor sau primesc mită de la talibani. O penultimă observație din partea noastră, la misiunea de poliție, eu am rezerve față de propunerea ca această misiune să fie pusă sub comanda NATO. Uh, eu cred că aici ar trebui să existe o separare clară între misiunea NATO și uh, misiunea pentru statul de drept a Uniunii Europene. Iar în ceea ce privește dimensiunea regională a strategiei, a raportului pentru strategia pentru Afganistan, ar trebui să se implice mai puternic Pakistan și Rusia, dar și Iranul ca vecin important al Afganistanului. Din uh, partea noastră vom depune o serie de uh, amendamente, de observații suplimentare, dar cred că în mare mergem în direcția politică bună prin acest raport și de aceea încă o dată îi mulțumesc domnului Arlachi. Thank you, Mr. Noiser. Now, Mr. Mayer. Mulțumesc, domnule Noiser. Acum urmează domnul Mayer, ca raportor din uh, umbră. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu vreau să-i mulțumesc domnului Arlachi Grupul nostru politic apreciază poziția pe care o ia domnul Arlachi, pe care o urmărește în acest raport. Președintele Bush uh, ne-a adus în această situație dificilă în Afganistan, din care nu vedem o ieșire. Anul trecut a fost organizată o conferință la Cairo și a fost acolo o declarație în care se spunea că o țară nu poate să impună un guvern unei alte țări. Din punct de vedere politic, acest lucru este imposibil și acest lucru a făcut valuri în lumea arabă. E adevărat, nu am reușit să facem acest lucru, astfel încât acum comunitatea internațională și Uniunea Europeană trebuie să găsească o modalitate de a ieși din această situație. În iulie 2011, competențele suverane vor fi returnate afganilor, va avea loc un transfer de putere, dar după cum a spus domnul Petreus, Consiliului NATO, uh, ce e mai rău urmează uh, odată cu retragerea trupelor. Iunie, de exemplu, a fost o, o lună foarte dificilă pentru trupe. 102 soldați au murit, așadar 320 în total în prima jumătate a anului acesta. E un număr foarte mare de, de victime. Și vorbim de asemenea despre mii de civili care și-au pierdut viața. E, va fi foarte dificil să ieșim din acest labirint. Ați vorbit despre ajutorul umanitar al Uniunii Europene și faptul că cele 600 de milioane de ajutor vor fi suspendate pentru a vedea ce se va decide la conferință. Iar Congresul American a decis a spus că 2 miliarde de euro ca ajutor uh, umanitar este folosit în mare parte pentru a-i susține pe uh, lor zi războiului. Deci încă o complicație în acest labirint. După cum ați spus Există și problema ajutorului pentru reconstrucție. Dacă aceste milioane, miliarde nu sunt utilizate pentru reconstrucție, atunci acest labirint va deveni din ce în ce mai închis și nu vom mai reuși să găsim uh, ieșirea. Domnule Arlachi, după cum ați spus, e foarte imposibil să găsim o soluție pur militară. Este foarte clar acest lucru. Domnul Petreus a spus că va încerca să păstreze la minim uh, numărul de pierderi de vieți civile, pentru că uh, cu cât uh, își pierd viața mai mulți civili, cu atât, de, cu atât va crește numărul insurgenților. Pentru că cu cât mor mai mulți uh, civili, cu atât va fi mai ușor pentru talibani să recruteze uh, noi membri. Suntem cu toții oameni. Dacă familia dumneavoastră ar fi ucisă uh, pentru că ucisă de, de bombe, atunci sigur că va fi foarte ușor ca cineva să vă recruteze. Așadar, trebuie să implicăm Rusia, Pakistanul, China și comunitatea arabă în acest proces. Dacă nu avem o poziție clară, o retorică clară, în care să spunem că trebuie să se pună un capăt ocupației, atunci nu vom reuși să ieșim din această situație. Acest guvern este unul legitim, care este rodat de corupție, primesc uh, ajutoare pentru a eradica sărăcia, pentru a pune un capăt cultivării opiumului. Dar trebuie să ne asigurăm că banii care curg în această țară sunt utilizați într-adevăr pentru aceste scopuri. Trebuie neapărat să implicăm Rusia, China și Pakistanul și să ne asigurăm că dezamorsăm conflictul din Kashmir. Cred că este foarte important acest lucru, pentru că în 2000, 2011 este foarte aproape și e anul în care trebuie să găsim o ieșire din acest uh, tunel. Și sper că vom reuși să ne retragem trupele din Afganistan și comunitatea internațională va putea să contribuie la o adevărată reconstrucție a țării. Grupul meu dorește să colaboreze cu raportorul. Cred că raportul merge pentru mult cel bun să vedem dacă Parlamentul European va reuși să-și aducă o contribuție umilă la ieșirea din acest uh, labirint în care ne-a băgat președintele Bush. Mulțumesc, domnul Găranț. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să iau cuvântul în calitate de raportor al Comisiei DV. Am să privesc toată această problematică prin prisma principiilor noastre de asistență și dezvoltare în general. Am câteva comentarii preliminare de făcut. Când vorbim despre problema afgană, avem tendința să ne gândim noi, cel puțin, la generalul de gol, care a spus odată, m-am îndreptat cu idei simple spre un orient complicat. Cred eu că imaginea pe care o avem despre Afganistan este clară. Kabul este un oraș care funcționează cât de cât normal, ceea ce, având în vedere circumstanțele, este deja un lucru mare. Și asta, sigur, acesta este meritul celor care sunt prezenți în Afganistan de uh, câțiva ani buni. Avem deja oameni care merg la teatru, avem uh, femei care nu se mai acoperă cu vârful acela integral, și dau jos burca, deci e un progres. Afganii și în special femeile încep să îndrăznească să-și afirme personalitatea. Iar uh, înainte acest lucru era cel puțin dificil. Avem uh, imagini foarte contrastante despre Afganistan. Mi-amintesc ce spunea președintele Karzai în 2004 când l-am întâlnit, pe când eram ministrul apărării. Și mi-a spus că în cinci ani nu vom mai avea nevoie de nimeni. Țara noastră va fi autonomă din punct de vedere alimentar, nu vom mai avea nevoie de asistență internațională. Iată în ce situație ne găsim. Vedem că din păcate, lucrurile nu s-au îmbunătățit. În politica de cooperare și dezvoltare, pe noi ne interesează în special uh, ceea ce au reușit să-și însușească afganii. Dacă au reușit să și însușească această dezvoltare democratică. Este suficient să ne uităm la ultimele alegeri ca să ne dăm seama că ele au fost o farsă. Karzai a pus mâna pe putere și poporul, până la urmă, nu beneficiază de democrație. Există ani lumină între cele două concepte. În plus, în Afganistan se pare că nu există nicio perspectivă pentru a ieși din acest război. spuneam că fac câteva comentarii uh, preliminare. E bine, dumneavoastră, domnule Arlache, v-ați referit la rata de mortalitate. În 2001 uh, am avut rezultate mai bune decât astăzi, se pare că. Avem uh, infrastructuri spitalicești insuficiente, rata de analfabetizare este mare, femeile au o situație precară. Avem o rată care înseamnă care este de 250 la 1000. Deci asta înseamnă că una din patru persoane moare înainte să ajungă la vârsta de 50 de ani din cauza că nu există medici, că nu există infrastructură și nu există dezvoltare, pur și simplu. În ce privește corupția, haideți să nu fim ipocriți. Dacă noi am trăit în Afganistan, am fi la fel de corupți ca și afganii de acolo. După ce trece ziua de 15 a lunii, dacă n-am mai avea ce să băgăm în gură, așa cum spunea și Coluș, partea cea mai grea a lunii uh, e cea de sfârșit, ultimele 20 de zile. Dacă n-ai cu ce să te hrănești, normal că devii corupt. Deci, iată, trebuie să facem o, o distinție între corupția de subsistență și uh, corupția malefică. Corupția de subsistență este ceva absolut uh, logic, ceva ce putem înțelege. Uh, să ne amintim de cazul Zairului. Mobutu avea o avere care depășea datoria externă a țării sale. Asta înseamnă o, o corupție malefică, o corupție unui prădător. Deci este un cerc vicios pe care noi trebuie să îl rupem. Trebuie să existe un control al statului. Acesta însă nu poate să funcționeze atâta timp cât Karzai rămâne la președinție. El controlează capitala, și uh, este uh, un șef de stat care controlează situația pe orice plan și care nu își ajută țara. În ce privește problema asistenței umanitare, este că nu avem suficientă previzibilitate pentru anii următori. Se știe că în ziua în care soldații vor părăsi țara, uh, lucrurile se vor înrăutăți. Avem nevoie de prezență militară pe teren. Și cred că am putea să rezumăm în două fraze toată problema. În Afganistan avem soldați, avem lucrători umanitari în uniformă și avem apoi lucrători umanitari fără uniformă. Cei care nu au uniformă sunt de obicei cei care reprezintă ONG-urile sau uh, fundațiile ce se angajează acolo să opereze conform principiilor internaționale de drept umanitar. Dar dacă asistența umanitară este asimilată cu prezența militarilor, atunci uh, lucrurile se complică. Există, de altfel, organizații umanitare care resping orice asistență umanitară din partea statelor lor, tocmai pentru a nu li se afecta imaginea. În schimb, altele au nevoie de protecție militară și uh, nu sunt atât de temătoare să se expună. Cu toate însă sunt organizații umanitare, deși nu le putem pune sub uh, aceeași etichetă. Ce trebuie să facem este să limităm acțiunea lucrătorilor umanitari cu uniformă cât mai mult. Ar trebui să existe situații uh, excepționale, situații bine reglementate în care militarii se poate să acorde asistență umanitară. Să nu uităm că acolo ne găsim într-o situație de război, practic, și uh, militarii francezi sunt uh, asimilați cu organizațiile de asistență franceză, deoarece operează în același teritoriu. Iar afganii nu fac diferența între organizații de asistență franceze și soldați francezi. Domnul Arlachi a mai vorbit și despre droguri. Problema drogurilor există deoarece nu există alte alternative pentru sistemul agricol. Există structuri care fac trafic cu eroină și uh, cota pe care o dau uh, agricultorilor uh, este convenită din timp. Ei plătesc recolta fermierilor de acolo și aceștia trăiesc numai din producția de droguri, practic. Nu au o alternativă la aceste culturi de mac, practic. În ce privește eficacitatea asistenței ajutorului pentru eficacitatea asistenței pentru dezvoltare, aș vrea să avem niște date mai complete. Știu că avem acolo niște oameni extraordinari pe teren care au făcut uh, foarte multe eforturi și știu că au existat uh, multe decese în rândul civililor, în rândul lucrătorilor umanitari. Trebuie să recunoaștem eroismul acestor oameni. Dar sunt ei uh, eficienți? Da, în unele cazuri sunt foarte eficienți uh, și uh, uneori știm că reușita lor este deghizată de această imagine destul de nefericită pe care o are Afganistanul. În orice caz, pe plan macroeconomic, eu sunt dezamăgit. Afganistanul este o țară care dispune de bogății enorme. Dacă am reușit să spargem acest cerc vicios al corupției, și dacă am reușit să convingem mai mulți investitori să meargă în Afganistan, această țară ar avea toate resursele pentru a se dezvolta și a reuși să iasă din această situație. Știm însă că soldații din trupele pe care le-am trimis acolo sunt niște rezidenți indezirabili. Ei fac eforturi pentru a instrui forțele de poliție afgane, asumându-și riscul de a-i vedea apoi alăturându-se talibanilor. Și nu știu dacă există talibani moderați. Arătați un astfel de taliban moderat soldaților și vă vor spune ei uh, ce părere au. Cred că venim cu tot felul de pretexte, pur și simplu, pentru a ne retrage din Afganistan. Acesta nu este un argument. În orice caz, din punctul de vedere al Comisiei DEVE, trebuie să rămânem pe teren. Eu cred că trebuie să putem să continuăm ce am început acolo. Iată, deci, ce a fost uh, esențial în poziția noastră. Am venit cu câteva propuneri și, ca întotdeauna, în cadrul unui uh, raport, uh, avem dreptul să facem câteva sugestii, nu așa? V-am uh, propus aici câteva teme de reflexie, am încercat să vi le rezum cât am putut mai bine și, în concluzie, v-aș mai spune că nu știm ce se va întâmpla în Afganistan, dar putem să ne uităm în urmă. Dumneavoastră, dragi uh, prieteni care ați fost miniștri ai apărării, doamne, dumneavoastră, domnule președinte, știți că la început se făcea o distinție, o diferență între enduring freedom, o operațiune care viza eradicarea Al-Qaeda și a susținătorilor săi. Această operațiune s-a terminat, după cum știm, iar în momentul în care această operațiune a fost uh, asimilată cu celelalte operațiuni, cred că a fost o greșeală, pentru că atunci uh, civilii au suferit o știrbire a imaginilor. Deci, um, a fost o greșeală să fuzionăm operațiunea militară cu operațiunile civile. Armata face o muncă excelentă, este acolo pentru a proteja populația, dar avem, pe de-o parte, uh, pe de cealaltă parte, de fapt, uh, forțele civile care uh, nu ar trebui să sufere de pe urma imaginii proaste armatei. În concluzie, nu sunt optimist, sunt hotărât să facem ceva, dar nu sunt optimist. Thank you, Charles. Uh, one of the advantages to... Mulțumesc. Unul dintre avantajele de a trăi mai mult este că realizezi dacă ai avut dreptate sau te-ai înșelat. Dar sunt de acord că la momentul respectiv aveam alte așteptări. Acum îl rog pe domnul Weigel să ia cuvântul. Când am cerut să iau cuvântul, n-aș fi crezut că discuția va fi atât de plină de conținut. Am multe idei, multe lucruri pe care aș vrea de fapt să le spun acum. Noi um, cred că ne confruntăm aici cu o subiect extrem de bătătorit, să spunem, din punct de vedere al conținutului și cred că acest raport este foarte bun pentru că se orientează în fine către viitor și sunt de acord cu toți cei care, care au mulțumit domnului Arlachi. Dar cred că în continuare există foarte multe date în acest uh, raport uh, care nu sunt clare, nu sunt nici măcar coerente, câteodată sunt uh, contradictorii, se încearcă oarecum crearea unei imagini neclare, foarte flu a acestui, a problemei din Afganistan. Eu cred că este clar că lucrurile în Afganistan, în ciuda angajamentelor costisitoare ale comunității internaționale și a organizațiilor internaționale, că situația așadar s-a răutățit. Situația nu s-a îmbunătățit cu siguranță și Cred că aici sunt de acord cu ce spune raportorul. Nu se poate contrazice acest fapt. O altă constatare pe care vreau să o fac este că statele din comunitatea internațională au investit câteodată în ceea ce nu trebuia și atunci banii s-au risipit. Cred că pentru noi, europeni, ar fi bine să ne gândim în primul rând serios dacă cu adevărat avem o strategie bună, dacă investim în ceea ce trebuie Va trebui să mai uh, ne gândim dacă e bine să vorbim în continuare de rezoluție, dacă vrem în continuare să, continu- să investim banii așa cum am făcut-o până acum. Vreau, dacă îmi permiteți, să mă concentrez pe două, trei inițiative pentru prelucrarea acestui raport pe viitor. Mie mi se pare foarte util să organizăm la un moment dat o audiere în care să îi lăsăm să vorbească pe cei care au fost în ultimii ani în Afganistan. Și mă refer aici în diferite misiuni, fie că este vorba de cei care au ajutat, de exemplu, pentru pregătirea profesională a polițiștilor, cei care au mers cu ajutoare umanitare, umanitare cei care au fost în ajutoare de, pentru dezvoltare, în programe de dezvoltare, infrastructură și așa mai departe. Toate aceste persoane ar putea să ne clarifice oarecum această imagine flu pe care o avem despre Afganistan, din diferite perspective și eu cred că Parlamentul European este forul potrivit pentru a face această invitație. Pentru cred că eu cred că prin această audiere am avea o privire obiectivă pe situația din Afganistan. Aceasta ar fi o propunere. O a doua propunere pe care o am este ca la un moment dat în raport um, ar fi bine să se facă o referire și la legătura dintre problemele pe care le avem în Afganistan și criza din Orientul Mijlociu. Pentru că conflictul din Orientul Mijlociu a fost un punct de plecare pentru terorismul internațional. A fost oarecum uh, un leagăn al terorismului internațional în care s-a creat Al-Qaeda, de exemplu, și unde potențialul Al-Qaidei se regăsește și astăzi și se întărește. Deci m-aș bucura dacă ar exista și o legătură în raport cu acest aspect. Uh, nu cred că trebuie să uităm că Al-Qaeda s-a născut în Orientul Mijlociu. Problema Orientului Mijlociu nu e încă rezolvată, după cum știm cu toții, este o problemă internațională, de fapt nu e o problemă numai pentru regiunea respectivă, pentru că ea se transferă, de exemplu, pe Iran, pe Irak și poate mâine și pe altă țară. Și un ultim punct, vă rog, pe care aș vrea să-l subliniez, este Ceea ce ne-a prezentat aici raportorul este o abordare corectă a problematicii din Afganistan, dar important este să colaborăm foarte bine și cu statele vecine. Mi se pare foarte corect să facem așa. E nevoie de inițiative regionale mai multe decât este cazul până acum prezența internațională în Afganistan trebuie să fie mai tolerabilă pentru populație și cred că pentru populația din Afganistan și pentru aceasta, dacă suntem uniți, e mai bine, cred eu. Trupele de menținere a păcii, cei care vin cu ajutoare umanitare sau care practică ajutorul pentru dezvoltare, sunt percepuți în momentul de față mai degrabă ca ocupanți și nu sunt neapărat percepuți în rolul adevărat pe care îl joacă. Se vede acest lucru când discutăm cu oameni din regiune. Mulțumesc pentru atenție. Sì, grazie Presidente. Io credo che della discussione sta dimostrando... Mauro, mă scuzați. Siamo molti coinvo- molto coinvolti. Da, mulțumesc. Cred că această discuție arată foarte clar că suntem angajați uh, în această temă, că suntem foarte implicați. Aceasta din simplul motiv că avem cu toții senzația că, de fapt, soarta întregii lumi depinde de acest teatru de război. Acesta este probabil și motivul pentru care foarte multă lume dorește să ia cuvântul acum și multă lume dintre cei care au luat cuvântul încearcă să răs, nimeni nu încearcă să răstoarne neapărat uh, raportul pe care l-a făcut domnul Arlachi, dar cred că toată lumea înțelege că este nevoie de o abordare diferită. Multe puncte din acest raport pot fi susținute, dar eu cu multe nu sunt de acord. Eu vreau să mă concentrez pe două puncte, dacă îmi permiteți, care se referă mai ales la propuneri, mai puțin la analiza pe care a făcut-o domnul Arlachi. În primul rând, ajutorul internațional. Eu împreună cu Comisia de Buget am fost în uh, legislatura trecută în Afganistan și pot să vă spun că problema este foarte serioasă. Alternativa pe care o propune colegul aici, însă, și anume să renunțăm la canalele de furnizare, de repartiție care sunt uh, internaționale pentru a ne concentra mai mult pe canale privilegiate care trec prin uh, guverne, mi se pare că există argumente pro și contra acestei propuneri. Trebuie totuși să vedem că de multe ori în acest raport criticați uh, activitatea guvernamentală din Afganistan și de aceea este destul de greu după aceea să propunem să trecem ajutoarele prin guvern. Eu zic că o opțiune bună ar fi un amestec din aceste două variante în care să vedem care sunt canalele, canalele care au adus uh, puncte pozitive, care sunt cele care aduc cu sine multe dezavantaje. Eu cred de asemenea că neglijăm anumite canale posibile numai pentru că poartă uniformă respectivii și de aceea noi le refuzăm din start. Dar eu cred că acestea ar fi posibilități concrete de acțiune la fața locului, pârghii foarte bune. Eu cred că și forțele armate europene ar trebui să fie folosite. Ele au fost până acum mult mai de încredere decât alte surse, dacă vă amintiți. Uh, Ar fi bine, deci, în partea care tratează propunerile în acest raport, uh, să vedem cum putem împleti mai bine civilul cu militarul. O altă propunere pe tema drogurilor. Planul pe care l-a elaborat domnul Arlachi, acest plan pe 5 ani, eu sunt întotdeauna foarte foarte precaut când cineva vorbește de un plan cincinal, dar, în fine, mi se pare foarte interesant uh, când uh, vorbim despre motivul pentru care trebuie să rămânem în Afganistan. Cred că dacă există un, un motiv foarte clar, este instabilitatea care încă domnește în Afganistan. Și una din cele mai, aspect, cele mai clare laturi ale acestei instabilități o vedem chiar pe străzile noastre. Milioane de oameni depind de droguri, sunt absolut dependenți, îi vedem pe stradă și sunt absolut uh, legați de uh, evenimentele din Afganistan, de traficul de droguri care vine de acolo. Eu aș propune, deci, să mai extindem oarecum această listă de propuneri. Domnul taler are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Eu vreau să-i mulțumesc în primul rând colegului Arlachi pentru acest document, pentru propunerea pe care a făcut-o de rezoluție. Analiza domnului Arlachi este corectă, după părerea mea. Întrebarea principală care se pune este însă ce facem acum? Ce facem pe baza acestei analize foarte corecte pe care am primit-o de la dumnealui? Eu am o propunere concretă. Există o temă care este oarecum predispusă la um, acțiune și anume este colaborarea cu Congresul American și cu Duma Rusească. Eu cred că pe baza acestui document am putea să cerem contactul cu aceste două entități pentru ca să ne punem în fine cu ei la aceeași masă pe această temă. Eu zic că nu mai putem aștepta în acest sens. Știm că și în Congres uh, crește nemulțumirea față de lipsa de rezultate din Afganistan. Președintele Obama a intrat în capcana pe care i-a lăsat-o predecesorul său. Cred că acum trebuie împreună să găsim o opțiune inteligentă pentru retragerea din Afganistan. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Problema este că probabil va începe retragerea și noi suntem în continuare în procesul de consolidare a statului, iar securitatea trebuie apoi garantată de noi sau putem să declarăm că am învins și să mergem acasă, să vedem. Nu se știe ce o să se, ceea ce o să se întâmple. Doamna Copa. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu vreau să-l felicit pe domnul Arlachi pentru un raport foarte sincer și foarte clar. E vorba de un subiect care ne afectează pe toți. Afganistanul este un pariu uh, uriaș și pentru președintele Obama și pentru Europa. Președintele Obama a promis că va câștiga războiul, era parte din uh, campania sa electorală această promisiune și cu toate că au anunțat că vor retrage parte din trupe, uh, de asemenea și NATO retrage parte din trupe, dar nu se întrevede la orizont victoria. Situația internă în Afganistan este problematică. Comunitatea internațională și Uniunea Europeană au, uh, le-au susținut uh, pe președintele Karzai după niște alegeri frauduloase și ne-am am recunoscut cu toții că alegerile au fost fraudate. Înțelegem că este singurul interlocutor pe care îl avem în țară, dar corup- corupția, lipsa statului de drept, oprimarea minorităților, situația dramatică în care se află femeile sunt probleme cheie pe care guvernul lui Karzai nu poate și nu vrea să le abordeze. Eu aș spune însă că problema fundamentală, după cum spune domnul Arlachi în raportul său, este următoarea, și anume, e vorba de sărăcie. În pofida faptului că s-au uh, trimis atât de mulți bani pentru combaterea sărăciei, aceasta este încă o problemă. Pentru comunitatea internațională și pentru Europa, Afganistanul este o gaură neagră, nu doar din punct de vedere militar, ci și din punct de vedere al construirii instituțiilor statului. E o gaură neagră. După cum spune raportul, avem nevoie de o nouă strategie pentru Afganistan. Uniunea Europeană are și un alt motiv pentru care e interesată, și anume misiunea EUPOL de acolo. De aceea, Uniunea Europeană ar trebui să găsească o nouă strategie care să nu se refere doar la securitate, ci să găsească o soluție integrată și cuprinzătoare pentru viitorul Afganistanului. După cum spune raportul, avem nevoie de o strategie care să scoată Afganistanul din criză și din sărăcie, dar, pe lângă acesta, din punctul meu de vedere, avem nevoie de un semnal foarte clar pe care să-l trimitem președintelui Karzai. Sunt multe probleme și sigur că comunitatea internațională, guvernele, ONG-urile au o parte, poartă o parte din responsabilitate, dar nu cred că ar trebui să uh, spunem cuvinte frumoase domnului Karzai, pentru că dânsul este cel responsabil de situație din Afganistan, în mare măsură. Uh, nu poate să se spele pe mâini de responsabilitate uh, pentru situația din țară în momentul de față, pentru că el are o parte din responsabilitate. Cred că acest raport este o bază excelentă pentru discuții. Am, avem cu toții timp uh, pentru a veni cu amendamente bune, pentru a transmite un mesaj clar aliaților noștri și Afganistanului, precum și președintelui acestei țări. Trebuie să arătăm că suntem hotărâți și nu vrem să facem compromisuri, vrem să avem o abordare clară. Domnul Cacin. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, eu cred că domnul Arlachi nu poate decât să fie felicitat, în primul rând pentru că a propus uh, elaborarea acestui raport și, în al doilea rând, trebuie să-i mulțumim că s-a angajat atât de intens și, de asemenea, vreau să-i mulțumesc pentru că are o abordare neconvențională. El deviază de la abordarea convențională a instituțiilor pe care, uh, care a fost practicată până acum. Uh, Până acum au lipsit ideile. Și am văzut foarte clar că punerea în practică a ideilor de până acum nu a fost deloc eficientă. Acest raport este unul global care permite o discuție aprofundată nu doar cu privire la situația actuală, ci și cu privire la cauze și cauzele și consecințele crizei, precum și la o potențială cale de a ieși din criză. Vreau să mă refer la ceea ce a spus uh, domnul Thaler. Într-adevăr, aceasta este o ocazie pentru a colabora cu Congresul American și cu Duma Rusească. Însă eu nu cunosc niciun stat ai cărui soldați se află în Afganistan, cu toate că um, publicul larg și Parlamentul nu susțin această abordare, pentru că nu se vede o pur și simplu o luminiță la capătul acestui tunel. De aceea eu propun ca coordonatorii să se gândească, uh, să analizeze posibilitatea inițiative și anume ca Parlamentul European să fie gazda unei discuții privind Afganistanul la care să invităm reprezentanți ai parlamentelor naționale. Pentru că uh, toată lumea e îngrijorată și ar putea să apară idei bune într-o astfel de discuție. În al doilea rând, vreau să vă amintesc că doar acum câteva luni am avut o audiere aici în Parlamentul European, o audiere a reprezentantului nostru care a fost în Afganistan. Dată fiind complexitatea problemelor din Afganistan, cred eu că trebuie să insistăm ca reprezentantul Uniunii Europene în Afganistan să apară în mod periodic în fața noastră și să ne raporteze uh, situația. Uh, și cred că trebuie să avem o abordare interdisciplinară în Parlamentul European. Nu e suficient ca doar noi, cei din Comisia pentru Afaceri Externe sau uh, în Subcomisia pentru Securitate și Apărare, să discutăm despre aceste chestiuni. Nu, trebuie să se discute și în Comisia Libe, de asemenea trebuie să discutăm cu Comisia DEVE noi toți din Parlament avem nevoie de o mai bună coordonare, astfel încât să putem să fim mai eficienți în propunerile noastre. Și un ultim gând. Da, e adevărat, e, e foarte bine că discutăm aceste probleme aici în Parlament, dar în ceea ce privește Afganistanul, avem nevoie de un trialog eficient între Parlament, Comisie și Consiliu. Atât timp cât nu există aceste discuții tripartite, nu vom avea succes ce, se, ce rezultă din discuția noastră aprofundată este faptul că Parlamentul are un mare, mare potențial de a-și aduce contribuție la o găsirea unei soluții acestei probleme. E nevoie de o confruntare mai eficientă cu provocările din uh, Afganistan. Nu trebuie să uh, fim sceptici, ci trebuie să fim optimiști. Mulțumesc! Problema este lipsa de coerență pe teren, deci uh, noi uh, suntem doar un alt exemplu acestei situații. Vreau să invit acum din partea comisiei să ia cuvântul fie pe domnul David Gear sau pe domnul Paul Turner. Dacă vreunul dintre dumneavoastră dorește să intervină, acum e momentul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru că ne dați cuvântul. E un raport interesant și provocator și am încercat să contribuim și noi prin furnizarea tuturor informațiilor necesare raportorului. Dar sigur că trebuie să intrăm puțin sub uh, suprafața problemelor. Trebuie să recunoaștem, în primul rând, că Uniunea Europeană singură nu este în măsură să determine viitorul acestei țări. Foarte pe scurt, câteva observații. În ceea ce privește această idee a unei nou strate- noi strategii, există o strategie deja care este susținută de guvernul afgan și de întreaga comunitate internațională. Uh, și anume strategia de dezvoltare națională a Afganistanului 2008-2013, care va fi și baza poziției afgane la conferința de la Kabul. Uniunea Europeană, prin propriul plan de acțiune convenit în octombrie anul trecut, după cum s-a spus, și care e menit să remedieze una dintre problemele care e subliniată în acest raport, și anume problema unei consecvențe insuficiente. Din fericire, facem progrese în acest sens și rezultatul este această carte albastră care a fost pusă la dispoziția raportorului și care este la dispoziția oricui uh, din această comisie. Aceasta prezintă pentru prima dată uh, locurile în care se duc banii, asistența civilă. În al doilea rând, impactul. Da, într-adevăr, e greu să spunem că am ajuns din punctul X în punctul Y, într-un loc ca Afganistanul. În primul rând, sunt mari uh, regiuni ale țării care sunt în mâinile insurgenților sau care nu pot fi, la care nu se poate ajunge. E foarte dificil să călătorești prin această, în această țară din diverse motive. În al doilea rând, noi, și când spun noi mă refer la Uniunea Europeană, nu avem suficienți oameni pe teren care să se ocupe de monitorizarea necesară. În al treilea rând, e adevărat că fără securitate nu este niciun motiv pentru care părțile la conflict să-și abandoneze distribuția de rețele de desfacere a drogurilor. În al patrulea rând, am avea nevoie de forțe de aplicare a legii care să acționeze la nivelul întregii țări pentru a controla situația. Și sigur că avem nevoie de susținerea vecinilor Afganistanului pentru a uh, construi căile comerciale și acest, această susținere nu Uh, există întotdeauna. Credem că concentrarea asistenței prin canale guvernamentale sau prin fonduri fiduciare care au fost uh, înființate de ONU și de Banca Mondială, acesta va duce la îmbunătățirea monitorizării. În momentul de față, peste 50% din ce face uh, ce trimite comunitatea europeană merge prin aceste canale și am dorit să creștem acest procentaj. Pot să vă spun și niște cifre legate de sănătatea de bază sau numărul de băieți și fete de la școală, mortalitatea infantilă și aceste cifre arată bine. Nu pot să vin acum și să vă spun cu mâna pe inimă că sunt sigur 100% că toate aceste cifre sunt corecte. Totuși, după ce am vorbit cu multe ONG-uri și organizații care operează în Afganistan, este neîndoielnic faptul că sectorul uh, îngrijilor primare Uh, este într-o poziție infinit mai bună decât în timpul tanibalilor, pentru că atunci nu exista un astfel de sector de îngrijire. Acum, aproape 80% din populație sunt, e acoperită în, uh, prin ajutorul venit de la Uniunea Europeană, de la uh, Statele Unite, prin USA și de la Banca Mondială. 6 milioane de băieți și fete merg la școală spre deosebire de o mică parte din această cifră în zilele talibanilor. În ceea ce privește drogurile, sigur, aceasta este una dintre problemele cele mai grave, dar să nu uităm că în momentul de față noi considerăm, și este de asemenea și opinia Biroului ONU pentru droguri și criminalitate, că problema uh, o cupă nu mai mult de cinci provincii din țară, ceea ce nu înseamnă că nu s-ar putea schimba situația pe viitor în funcție de schimbarea circumstanțelor, mai ales în ceea ce privește împrejurările legate de securitate. Dar trebuie să uităm că centrul comerțului de drog a fost uh, provincia Herman, unde uh, se desfășoară marea parte a luptelor acum. Mă tem că Rusia a făcut mare scandal despre droguri, dar nu a prea oferit asistență cu privire la, eh, cu excepția traficului de droguri în afara țării. Problema este, de fapt, în interiorul țării, pentru că pentru a controla această situație avem nevoie de creștere economică, nu doar în sectorul agriculturii sau în alte zone, ci și în, ci în toate sectoarele. Și această creștere ar oferi alternative uh, celor care au culturi de mac. Și acest, această creștere economică necesită securitate. Aș mai adăuga faptul că o astfel de creștere economică este singura cale de a genera veniturile necesare statului afgan, pentru că dacă nu, acesta va continua să fie complet dependent de susținerea internațională. Lipsa de securitate și uh, lipsa de guvernanță duce la corupție și face ca aceasta să continue. Și nu invers. Acest raport, uh, de asemenea, adresează problemele pe care le știm. E importantă pacea, mai ales pentru a eradica sărăcia, dar, de asemenea, noi spunem că trebuie să impunem niște condiții. Nu acceptăm pacea cu orice preț. Dar uh, cum poți să pui în aplicare aceste linii fără victoria pe câmpul de luptă. Și tocmai de aceasta am avut o abordare pe două axe, încercând prin președintele Karzai să luăm legătura cu diverse elemente din partea insurgenților și în același timp uh, presând, uh, aplicând o presiune militară asupra talibanilor. Putem să facem progrese privind obiectivele noastre fără utilizarea forței militare, eu nu am un răspuns la această întrebare. Totuși, după cum știm, Uniunea Europeană va fi în situația în care mai multe state membre își vor retrage trupele în următorii 2-3 ani. Foarte recent, primul ministru Marii Britanii a fixat o limită de 5 ani pentru implicarea militară a Regatului Unit în Afganistan. Așadar, acest cadru de 5 ani este unul complet diferit față de uh, cel care este necesar pentru dezvoltarea țării. Această țară este dezvoltarea unei țări care este în situația Afganistanului azi. Așadar, o guvernare eficace este din nou răspunsul, dar aceasta va necesita mult mai, timp, mult mai mult timp decât acest orizont militar, să nici nu vorbim despre iulie 2011. Și finalmente, domnule președinte, vreau să corectez o impresie greșită, și anume faptul că ne-am suspendat asistența. Nu am făcut asta. Și aceste observații uh, se datorează unei neînțelegeri de către un jurnalist, a unei uh, afirmații pe care a făcut-o șeful delegației în Afganistan ceea ce a spus persoana respectivă a fost am decis să așteptăm înainte să ne elaborăm strategia pentru următorii trei ani. Și anume partea a doua a programului nostru de dezvoltare, așteptăm până când vom afla rezultatele conferinței de la Kabul. Nici nu s-a pus problema suspendării asistenței Uniunii Europene. Șeful delegației, domnul Șațcas, lucrează de asemenea, colaborează cu reprezentantul civil al NATO, domnul Sedril, și cu uh, șeful uh, misiunii UNAMA în Afganistan pentru a ajunge la consecvențe, la coerența care lipsea până acum între partea de dezvoltare și partea militară, mai ales în ceea ce privește accentul contribuțiilor multor state membre către Afganistan, care uh, s-au desfășurat prin echipele provinciale de reconstrucție. Mulțumesc! Vă mulțumesc și eu pentru faptul că ne-ați clarificat că aceste vești care au circulat nu sunt corecte. Aceasta ar fi fost o decizie politică majoră, dacă într-adevăr ar fi avut loc și nimeni nu poate să uh, presupună că această decizie s-a putut lua în mod birocratic. Deci vă mulțumesc pentru că ne-ați uh, clarificat lucrurile. Domnule Arlachi, puteți să încheiați discuția. Uh, uh, mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea mai întâi să mulțumesc colegilor pentru dezbaterea aceasta profundă. E un lucru neobișnuit. Mă bucură faptul că am contribuit la demararea acestei discuții și că am putut să abordăm niște chestiuni foarte fierbinți legate de Afganistan. Să nu uităm că Parlamentul este un for politic și că în Uniunea Europeană Consiliul și Parlamentul sunt cele două instituții politice care au um, sarcina de a elabora politici pe termen lung și care nu trebuie să eviteze chestiunile dificile. Am constatat că majoritatea întrebărilor și uh, comentariilor uh, au avut de-a face cu oarecare critică. Mai întâi, uh, ați exprimat o rezervă cu privire la eliminarea culturilor de mac din Afganistan. Știm că Afganistanul are un guvern foarte slab, iar societatea este fragmentată. Cultivarea macului a fost eliminată din toate țările, în special în zonele care erau sub autoritatea guvernului. Dar Afganistanul are zone în care este foarte greu de ajuns uh, și în care uh, talibanii acționează și uh, doresc să existe culturi de MAC pentru a-și finanța operațiunile. Totuși, autoritățile guvernamentale au reușit să capete controlul și asupra acestor zone. Pakistanul a fost ultimul exemplu mare de acest gen. Comunității internaționale au trebuit 20 de ani ca împreună cu guvernul pakistanez să elimine uh, această problemă. Eu am uh, supravegheat acest uh, proces și știu că s-au uh, uh, transferat 6 miliarde de dolari Pakistanului pentru, tocmai pentru această luptă. Așadar, în Pakistan nu se mai cultivă opium. În ultimii ani, problema însă a ieșit din atenția noastră și îmi amintesc că un plan similar pentru Afganistan ar fi costat doar 25 de milioane pe an um, acum ceva timp. Atunci nu am reușit să găsesc finanțare în, de la comunitatea internațională pentru a demara acest proces. Astăzi nici nu se mai pune problema resurselor. Cu resursele pe care le avem, am putea să inițiem schimbări majore. Și în Afganistan am avea nevoie de mai puțin de 5 ani pentru a pune în aplicare în acest plan. De ce 5 ani? Pentru că dacă facem o reducere cu 20% în fiecare an a producției de opiu, ar însemna să cheltuim mai puțin de un milion de dolari astăzi. Asta ar însemna că peste 5 ani am putea să avem 500 de milioane de dolari pe care i-am putea eșalona pe o perioadă. Cred că acest plan este fezabil. Nimeni nu mi-a spus că un astfel de plan n-ar fi realist sau fezabil. Faptul că avem doar cinci provincii în Afganistan care cultivă macul pentru opiu înseamnă că ne putem concentra acțiunile tocmai pe aceste zone. Oamenii trebuie să-și amintească că aceste Uh, culturi de opiu de mac în Afganistan ocupă mai puțin 2% din terenul arabil al țării. Să nu credeți că în Afganistan se plantează mac peste tot. El se cultivă doar în câteva părți uh, extrem de mici. Și dacă comunitatea internațională face o investiție atentă, cred că am avea succes. Până acum, uh, până în 2001, nimeni nici nu s-a gândit la această problemă. Iar în raportul meu am subliniat faptul că americanii au cheltuit doar 1,2 miliarde de dolari încercând să lupte împotriva narcoticelor, iar rezultatele lor au fost zero. Deci e important să ținem cont de aceste cifre dacă nu vrem să repetăm greșelile celorlalți. Eu cred că Europa are o mare responsabilitate și nu ar trebui să se teamă să-și asume leadership-ul. Ar trebui chiar să le spunem americanilor, care sunt prietenii noștri până la urmă, ce greșeli au făcut. N-ar trebui să repetăm greșelile americanilor din Afganistan. Suntem prieteni, putem să vorbim unii cu alții și putem chiar să-i ajutăm, să le spunem ce nu fac bine și cum ar putea să se îndrepte. Nicole Kilnielsen Nielsen a subliniat uh, situația femeilor din Afganistan. Eu uh, am cerut uh, să primesc date despre situația femeilor și am uh, preluat date în raportul meu și cred că situația sau problema femeilor și a drepturilor omului trebuie să fie în centrul procesului de pace. Să nu credeți că aceasta ar fi o sarcină imposibil. Eu am avut de-a face cu talibanii timp de mulți ani și, și cu alți interlocutori din Afganistan și știu că la o masă de negociere, dacă condițiile sunt clare și discuția este dură, putem să obținem ce dorim. Să nu credeți că este o chestiune utopică. Afganistanul este o țară foarte curioasă, dar eu cred că procesul de pace poate duce la garantarea drepturilor omului. Talibanii sunt perfect conștienți de faptul că ei nu vor câștiga niciodată războiul în Afganistan. Sunt pe deplin conștienți. Și la ultima mea vizită în Afganistan am vorbit cu câțiva oameni care le sunt foarte apropiați și mi-au spus că ei cred că nu vor câștiga niciodată războiul. În plus, comunitatea internațională este foarte hotărâtă, după cum spuneam, noi ne putem permite să rămânem acolo foarte mult timp, așa cum facem și în Bosnia sau în alte țări. Deci este absolut nerealist uh, din partea lor să se aștepte să câștige. În același timp, nici noi nu ar trebui să credem că vom reuși să câștigăm războiul din Afganistan. M-am aflat acolo și am vorbit cu foarte mulți uh, din forțele militare, cu cei de la misiunea internațională și cu toții mi-au spus că ei se pregătesc pentru procesul de pace în Afganistan, pentru tranziție dar nu cred că vor uh, birui pe plan militar. Deci uh, nici noi nu ar trebui să avem astfel de așteptări. În ce privește observațiile domnului Preda, eu sincer nu știu de ce acest titlu, uh, Strategia Uniunii Europene, a dispărut. Pentru că, da, inițial titlul acesta era Strategia UE pentru Afganistan. Acum văd că UE a dispărut din titlu pentru mine să știți că nu e nicio problemă să îi cer comisiei să adauge din nou UE în titlu. Asta am vrut să fac și eu, am vrut să identific interesele Uniunii în Afganistan și apoi să vin cu câteva idei noi despre ce putem face. Deci putem să corectăm acest lucru foarte ușor. În ce privește citatul lui Carl Bildt, M-am uh, gândit la discursul lui Bild, l-am ascultat aici, am ascultat înregistrarea și am reprodus cuvânt cu cuvânt ce a spus domnia sa la ultima uh, ședință a FED. În capitolul în care vorbesc despre eliminarea culturilor de MAC, am spus că ONU a fost cea care i-a obligat pe taliban să interzică aceste culturi. Eu pot să vă spun că ne-a luat 5 ani să îi izolăm pe talibani la nivel politic, să izolăm față de prietenilor, adică de Pakistan și Turkmenistan, deci să izolăm la nivel politic. Când și-au dat seama că sunt izolați față de propriul lor popor, au început să se comporte și ei mai serios. Am obținut două sancțiuni ONU împotriva lor și la a doua rundă de sancțiuni ei au decis să respecte această interdicție a culturilor de mac. Deci ONU este cea care a făcut acest lucru. Iar în 2001, când americanii au intrat în Kabul, nu existau culturi de opium în Afganistan, iar acest lucru se datorează presiunii ONU și acțiunii politice internaționale împotriva talibanilor. Nu văd de ce o acțiune similară nu ar putea să da rezultate astăzi mai ales că avem o presiune internațională foarte mare și avem resurse la îndemână. În plus, interlocutorii noștri de astăzi sunt mult mai abordabili decât talibanii. Am înțeles că nu vă place paragraful 59 despre Bush. Putem să negociem acest lucru. Dacă nu doriți, eu pot să modific sau să retrag acest aliniat care nu este esențial. În ce privește, în ce privește cifrele uh, ce arată costul războiului și uh, acea estimare cu 5 zile de război, probabil că este uh, o subestimare, pentru că acum ne-am dat seama de costul real al războiului din Afganistan. Dacă ar fi să rescriu acest paragraf, probabil că aș spune că avem nevoie de chiar mai puțin de 5 zile de război în Afganistan pentru a elimina culturile de mac. Pentagonul a spus recent că un galon de motorină în Afganistan costă 4 dolari. Ei, dacă înmulțim costul unui galon cu întregul război logistic al um, războiului din Afganistan, obținem o cifră ce depășește PIB-ul Afganistanului de 30 de ori. Deci asta e numai ca să vedem în perspectivă care sunt costurile retragerii din Afganistan. A spus că ar trebui să ne concentrăm pe noua strategie. Am înțeles. Dacă mai aveți și alte observații, sunt foarte deschis și sunt de acord să modific uh, orice considerație necesară în text. În ce privește observația domnului Noiser, de la grupul socialiștilor și democrați și democraților cu privire la ajutoarele civile, sunt de acord, trebuie să facem o distinție foarte clară între latura militară și cea civilă. Sunt pe deplin de acord cu dumneavoastră, însă trebuie să spun că am evaluat modul în care italienii au um, pus la dispoziție ajutor civil la Herat. Și uh, trebuie să spun că acesta a fost cel mai bun exemplu pe care l-am găsit în tot Afganistanul. A fost singura situație în care am găsit un proiect în care nu a existat corupție, nu s-a făcut risipă de bani și am găsit uh, cifre exacte. Deci eu uh, aș uh, prefera să văd ca banii care sunt administrați de echipele provinciale de reconstrucție să fie um, gestionați pe uh, niște canale adecvate. Deci uh, sunt de acord că în unele situații și armata trebuie implicată atunci când uh, se oferă asistență civilă, însă în cazuri limitate. De asemenea, sunt de acord cu ideea dumneavoastră de implicare a regiunilor. Și altcineva a mai sugerat același lucru. A sugerat uh, implicarea vecinilor Pakistanului, Iranului, Indiei, Chinei. Cred că aceasta este o a doua opțiune prin care putem rezolva criza afgană. Cred că Uniunea Europeană și SUA au o miză mare în Afganistan, au uh, niște idei foarte mari pe care vor să le aplice. Dacă reușim să implicăm regiunile în acest uh, efort, uh, vom obține rezultate, dar să nu uităm că aceste țări care sunt învecinate cu Afganistanul nu trebuie să se amestece în procesul de pace, să nu repetăm situația din 1990, când am avut grupuri armate care înconjurau uh, Afganistanul din toate părțile. Aveam rușii, iranienii, americanii, chiar și indienii. Fiecare juca propriul joc. Pakistanul se implica, talibanii, și așa mai departe. Deci ar trebui să evităm acest lucru. Iată de ce nu am introdus această chestiune în raportul meu. Mi s-a părut foarte complicat și uh, ar putea crea disensiuni. Ar trebui să implicăm regiunile învecinate, însă fără interferență, fără imixtiune în afacerile interne ale Afganistanului. Nu putem să încercăm să dictăm politicile macroeconomice ale Afganistanului, dar pe de altă parte nu ar trebui să lăsăm țările învecinate să repete situația din trecut. Domnule Meyer, sunt de acord uh, cu ce ați spus dumneavoastră. Ați menționat de asemenea implicarea regiunilor învecinate și uh, cred că declarația recentă a noului uh, șef american nu sunt foarte utile. Dacă mai există cineva care crede că pentru Afganistan putem alege doar soluția militară, eu nu sunt de acord cu el. Avem o strategie militară care se bazează pe decapitarea insurgenței, adică pe uciderea sau arestarea acestor șefi ai um, rebelilor. Este o strategie militară care se folosește adesea și um, Aș spune că există un studiu foarte interesant al comunității internaționale care a examinat 300 uh, de cazuri la acestei strategii de decapitare care a fost uh, practicată de puterile de ocupare și în 93 la sute din cazuri această strategie a dat greș. Doar în 7% din cazuri a reușit. Domnule Görens, sunt uh, de acord cu ce ați spus eh, dumneavoastră și anume că trebuie să facem diferența între cele două tipuri de corupție din Afganistan, dar corupția este un flagel. Și orice ajutor care merge în Afganistan, chiar dacă trimitem o sumă mai mare de bani guvernului afgan, eh, orice bani deci ar trebui să fie însoțiți de un mecanism puternic de control. Domnul Mauro a făcut uh, o observație cu privire la ajutorul internațional. Sunt de acord cu dumneavoastră. Trebuie să avem la dispoziție mai multe canale și modalități de a acorda asistență acolo. Dar, uh, în mod clar, trebuie să creștem suma de bani destinată guvernului afgan. Deja furnizăm 50% din uh, ajutorul internațional. Guvernul a cerut ieri să dăm 80%. Sunt de acord că trebuie să direcționăm mai mulți bani înspre ei, mai ales dacă vrem să ne legitimizăm eforturile acolo. Noi cred că suntem uh, singura entitate care are un temei juridic pentru a fi prezent în Afganistan. Și uh, să nu uităm că orice creștere a serviciilor oferite milților private, subcontractanților, uh, nu este bună. Statul este cel care trebuie să-și asume controlul. Și o ultimă problemă, îmi cer scuze, nu pot să intru în prea multe detalii, dar o ultimă problemă, sunt de acord că trebuie să cooperăm cu Congresul și am fost deja contactat de câțiva congresmeni americani dumnealor sunt foarte interesați de acest subiect și acum câteva zile s-a dat publicității un raport foarte important acesta, Warlord Inc., Sub comisia pentru Securitate Națională și Afaceri Externe a Congresului a publicat acest raport. Și el ne ajută să înțelegem foarte bine modul în care funcționează sau în care e văzută problema războiului din Afganistan. ultimă, ultimă observație din partea domnului Tir. Eu nu sunt de acord cu faptul că că Uniunea Europeană singură nu poate submina sau nu poate rezolva singură situația din Afganistan, dar Uniunea Europeană este responsabilă are un cuvânt de spus și trebuie să-și asume leadership-ul. Trebuie să vină cu noi idei, cu noi studii, sigur, într-un mod foarte amical. Americanii sunt prietenii noștri, dar noi avem o responsabilitate foarte mare în Afganistan. Am trimis acolo trupe, avem o opinie publică acasă care este foarte angajată în această problemă și nu ar trebui, deci, să ne ținem după coada americanilor și să le repetăm greșelile. În plus, mulți americani ne întreabă și ne cer să le ajutăm să schimbăm politica sărilor, să încercăm să îl convingem pe Obama să nu adopte aceeași politică ca și Bush. Deci Uniunea Europeană are un mare rol politic. Mulțumesc! Mulțumesc, voi încheia spunând că termenul de depunere a amendamentelor este 7 septembrie, ora 12.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 Acest punct de pe ordinea de zi este, de fapt, raportul cu privire la vizita din la Ierusalim și Gaza din partea celor trei comisii, AFET, DEVE și Buget. Această vizită a mers dincolo de polemicile care acompaniază de obicei acest subiect pentru o încercare de apropiere cu autoritatea palestiniană și cu autoritățile israeliene. Această vizită a permis așadar o înțelegere mai bună la fața locului a, situației cu care se confruntă această regiune. După cum știm cu toții, obiectivii acestei vizite au fost, uh, în primul rând, verificarea stadiului uh, ajutarelor umanitare, verificarea utilizării resurselor financiare pe care le trimite Uniunea Europeană în această regiune, și 3. Verificarea procesului politic de pace în regiune. Au avut loc întâlniri foarte importante atât la Ierusalem, la Ramallah, Hebron și Nablus și uh, de asemenea o vizită în fâșia Gaza. După cum știți, această vizită a fost posibilă prin Egipt și nu prin intermediul Israelului. Acestea au fost întâlniri foarte interesante care au uh, dus la realizarea obiectivelor acestei vizite, pentru că ne-am dat seama că resursele europene sunt folosite cât mai bine, însă rămâne în continuare problema foarte mare a utilizării acestora în fâșia Gaza, pentru că nu există posibilitatea de o prezență permanentă în această regiune. În ceea ce privește ajutoarele umanitare, am verificat așadar politica care acompaniază Cisjordania și um, fâșia Gaza, după cum spuneam înainte, și procesul politic de pace a fost de asemenea monitorizat. Am încercat să verificăm la fața locului toate dificultățile pe care le um, întâmpină fie negocierile, fie problemele pe care le uh, întâlnesc autoritățile palestiniene și cele izraeliene în interacțiunea dintre ele. Ne-am bucurat cu toții că este vorba de o deblocare a situației în momentul de față, totuși și întâlnirile pe care le-am avut la uh, întâlnirea pe care a avut-o casa, la Casa Albă Netanyahu cu Obama a arătat același lucru. Pe lângă întâmpl- întâlnirile pe care le-am avut la Knesset cu autoritățile izraeliene sau cu alte autorități, uh, au dezbătut uh, un subiect care continuă să fie unul esențial, uh, aproape obsesiv chiar pentru autoritățile israeliene, care este siguranța, securitatea Israelului. Bineînțeles, eu cred că această temă poate să fie, trebuie să fie preluată și de către Europa, dar trebuie să înțelegem, în orice caz, că nu există o părere unită cu privire la securitate. Uh, și măsura în care acesta influențează avansarea procesului de pace, pentru că în continuare tensiunile cresc, mai ales în legătură cu anumite teme pe care le-am subliniat înainte, cum ar fi, de exemplu, politica de învățământ, mai ales în, și problema, problema mm, lăcașurilor în Ierusalimul de Est și legea pe care a dat-o, era, care era în pregătire în Knesset cu privire la rolul ONG-urilor. Am încercat așadar să explicăm motivele noastre pentru care considerăm că procesul de pace trebuie să continue, considerând că acesta este unul din instrumentele fundamentale pentru garantarea siguranței Israelului. Este nevoie așadar însă de un consens în acest tem în acest subiect și cred că am reușit în această vizită să obținem acest lucru. Întâlnirile pe care le avem și discursul pe care îl ținem noi va fi, bineînțeles, mai puternice dacă avem o idee unică europeană. Lipsa unui rol politic al Uniunii Europene în procesul de pace este foarte greu de înțeles uh, mai ales în contextul implicării pe care o arătăm în fiecare zi din punct de vedere financiar și umanitar. Noi considerăm că Uniunea Europeană nu ar trebui să se teamă să impună anumite condiții mai clare, atât în țărilor din acea regiune, cât și în relațiile pe care le are cu quartetul mai ales uh, în ceea ce privește anumite teme, cum ar fi, de exemplu, ridicarea blocadei sau uh, lăcașurile, mai ales în Ierusalimul de Est, și rolul țărilor din această regiune care participă și contribuie, bineînțeles, la procesul de pace. Și apoi, uh, mai ales, este important să revizuim participarea Uniunii Europene la quartet și să favorizăm mai degrabă negocierile directe, mai degrabă decât cele indirecte. Așadar, din această vizită a reieșit absolut clară necesitatea unui rol mai puternic al Uniunii Europene. Trebuie, deci, să încercăm să fim mai consecvenți în acele aspecte pe care noi le afirmăm de multe ori. Aș vrea să vă dau un exemplu acum, o părere personală însă, în acest exemplu vreau să exprim, așadar că noi nu putem să continuăm să revendicăm în anumite regiuni să se respecte principiul democrației, așa cum am făcut-o, de exemplu, în Palestina, prin votul pe care l-am exprimat, care a dat o lejeră, un confort foarte clar și o susținere foarte clară Hamasului și după aceea Uniunea Europeană să nu ia nicio acțiune, să, se, să vină numai tăcere din partea Uniunii Europene. Nu, se putem spun, nu putem spune că trebuie să o luăm pe o cale și după aceea mm, să nu apărem acolo pentru a o, afirma o prezență foarte puternică a Uniunii Europeană. Nu va favoriza niciun caz un proces democratic și nu va crea de asemenea condiții favorabile. Însă trebuie reținut că această vizită a fost extrem de importantă se pus pe ordinea de zi temă așa, tema schimbării naturii intervenției Uniunii Europene. De exemplu, s-a spus că ar fi foarte util să nu se piardă din vedere raportul dintre cele trei comisii pe această temă, pentru că cele trei comisii au fost prezente împreună în această delegație și cred că dacă ar fi posibil, ar fi foarte bine să acordăm un rol mult mai puternic în general grupului de lucru pe care l-am creat în Parlamentul European pe tema Orientului Mijlociu, pe care îl prezidează domnul, președinte domnul Pöttering. Pentru că eu cred că acest ar fi un instrument foarte bun pentru a atinge obiectivele pe care și le-a stabilit Parlamentul European. Vă mulțumesc. Cam atât am avut de spus. Mulțumesc. Domnul Petering. Äh, mulțumesc, domnule președinte. Și eu am făcut parte din această delegație ca președinte al grupului de lucru cu privire la Orientul Mijlociu și vreau să îi mulțumesc călduros domnului Panțeri pentru faptul că a condus această delegație. Când facem o astfel de călătorie, o astfel de delegație în Orientul Mijlociu, mulți dintre noi care am fost aici, în, suntem aici în sală, cred că trebuie să ne gândim ce vrem. Dorim o soluție cu două state, cu, sta, cu uh, un Israel în niște frontiere sigure și o Palestină între frontiere sigure. Și poate că sună moralist, uh, dar demnitatea israelienilor este aceeași ca și demnitatea palestinienilor. Așadar, palestinianul are aceeași demnitate ca și israelianul și trebuie să-i tratăm în mod egal. Dacă dorim uh, aceste două state, soluția celor două state, atunci ne dăm seama că există persoane de ambele părți care nu doresc acest lucru. Pentru că Uh, doar ieri uh, o casă palestiniană în estul Ierusalimului a fost distrusă și vedem astfel de incidente uh, des. Colonizarea, construirea de locuințe în Israel îi alungă pe palestinieni. De asemenea, Hamas din fâșia Gaza trimite rachete către Israel. Așadar, în ambele părți există persoane care nu doresc pacea, nu doresc soluția celor două state. Și dacă ne, ne spune cineva și m-a, m-a afectat acest lucru, dacă spunem că prin faptul că criticăm uh, guvernul israelian, facem lobby anti-israelian, uh, nu e, nu e adevărat. Adică eu dacă critic Hamasul, nu fac uh, lobby anti-Palestina. Nu vreau să fiu uh, judecat atunci când critic în mod just fie politica guvernului israelian, fie politica Hamas. În ceea ce privește fâșia Gaza, evenimentele triste din ultimele săptămâni au arătat că uh, opinia publică a devenit din nou conștientă de aceste probleme. Și se pare că Gaza se deschide puțin, dar faptul că parte din delegația noastră, cum a spus domnul Panțeri, a trebuit să meargă în Egipt pentru a intra în fâșia Gaza, ă, sună foarte ușor atunci când spui, dar uh, cred că domnul Kreisler dörfer a fost acolo sau în orice caz, dacă n-a fost colegii respectiv, a trebuit să călătorească de la Tel Aviv la Cairo. Veronic de Kaiser a fost uh, acolo. Aceștia au trebuit să călătorească de la Tel Aviv la Cairo, apoi de la Cairo la Rafah pentru a intra în fâșia Gaza. Și ieri am auzit de la ministrul uh, Fayad ce înseamnă uh, menținerea acestei blocade. Copiii nu pot merge la școală, nu se poate continua cu reconstrucția clădirilor. Așadar, acest, acest stat este izolat și această blocadă, până la urmă, este în beneficiul Hamas și persoana care, persoanele care susțin această blocadă trebuie să știe că susțin Hamasul prin asta și acesta nu este obiectivul nostru. De aceea, sarcina noastră ca Uniune Europeană este ca împreună cu americanii și cu quartetul, cum a spus și domnul Panțeri, să facem tot ce se poate pentru a înceta politica de colonizare și dacă se ridică blocada fâșiei Gaza, atunci trebuie de asemenea să ne asigurăm că nu, vă, se, va, nu se vor furniza arme către fâșia Gaza care să ducă în continuare la bombardarea uh, Israelului. Așadar, trebuie să criticăm și să ținem uh, sub uh, un ochi foarte vigilent ambele părți. Dacă președintele Obama își menține angajamentul pentru pacea în Orientul Mijlociu, atunci noi trebuie să sprijinim această abordare cu toate eforturile și eu cred că fără forțe de securitate ale comunității internaționale, fie ale ONU sau ale Uniunii Europene, uh, fără forțe de securitate în Orientul Mijlociu, forțele la care să ne angajăm și noi, nu cred că este posibilă pacea în această regiune. De aceea, eu cred că ar trebui să fim pregătiți să ne asumăm această responsabilitate. Și ultima observație. Cum, după părerea mea, în Orientul Mijlociu este vorba de mai mult de pacea dintre Palestina și Israel, oricât de important ar fi aceasta. Dacă această pace nu va exista, consecințele vor fi foarte importante și pentru uh, lumea arabă și pentru Uniunea uh, Mării Mediterane. Putem să uităm această uh, Uniune dacă nu se fac progrese în uh, procesul dintre Israel și Palestina și de aceea este vorba aici de mult mai mult decât de aceste două state. Iar noi, Parlamentul European, în această comisie și în grupul de lucru pentru Orientul Mijlociu, trebuie să ne concentrăm atenția asupra Orientului Mijlociu și să ne facem vocea cunoscută. Dacă considerăm, dragi colegi, că Palestina face ceva greșit, Hamasul face ceva greșit sau uh, guvernul israelian face ceva greșit, atunci trebuie să spunem acest lucru. Nu putem să ne lăsăm, uh, să ni se facă reproșuri că suntem unilateral. Nu, nu suntem unilateral. nu luăm partea nici uneia dintre părți, ci dorim să susținem pacea acolo Așa cum după Europa, cu planul de la Schumann după 1944 și cu Uniunea Europeană uh, s-a obținut pacea în Europa, acest lucru trebuie să fie posibil și în uh, Europa, în uh, Orientul Mijlociu. Să nu spună cineva că sunt doar viziuni. Cum a fost posibil acest lucru în Europa, este posibil și în alte părți ale lumii. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Pöttering. Veronic de Kaiser acum. Merci, Vă mulțumesc, domnule președinte. Nu pot decât să mă raliez la ceea ce a spus colegul nostru Panzeri și uh, colegul uh, Gerd Pöttering. Atunci când domnul Pöttering vorbește despre demnitatea palestinienilor și spune că ea trebuie să fie egală cu cea a israelienilor, ar trebui să mai adăugăm că și securitatea uh, unui palestinian valorează la fel de mult ca cea a unui israelian și trebuie să fie egală. E greu însă de ținut minte aceste lucruri, pentru că ar trebui să vorbim despre egalitatea drepturilor fundamentale. Oamenii au dreptul de a trăi, au, ar trebui să aibă posibilitatea de a, miș- de a se mișca, de a uh, comunica. Ei bine, în numele securității statului Israel, toate acestea suferă, deși regretăm, deplorăm starea de lucruri, ne batem joc de celelalte drepturi. Eu uh, împărtășesc ceea ce a spus domnul Petering. De îndată ce încercăm să avem o viziune, trebuie să pornim de la niște drepturi, de la niște principii care să fie garantate. Este penibil când începem să venim cu motive pentru care nu putem acționa. Eu fac parte dintr-o delegație care a fost uh, condusă de Eva Jolie. Am mers în Gaza împreună și acum acolo doamna Nielsen făcea și aparte din această delegație. Așa că vă spun foarte pe scurt pentru cei care nu știu uh, tot ce s-a întâmplat. Situația din Gaza uh, mai are și o problemă, aceea a finanțării. Să știți că am constatat acolo o situație îngrozitoare. Uh, piețele negre, tunelele au uh, căpătat o asemenea învergură uh, încât putem vorbi despre antreprenoriat de-a dreptul. prin aceste tuneluri uh, ajung camioane nou-nouțe cu uh, foarte multă marfă care e distribuită în anumite magazine și cu materiale pe care Hamas le folosește pentru a construi case. În schimb, 90% dintre locuitorii acestor zone nu pot să cumpere nimic din ceea ce s-ar găsi în magazine. Ei trăiesc numai din ceea ce li se dă. Sunt la mila publică. Aceasta este realitatea din Gaza. S-a spus uh, că această blocadă este absolut contraproductivă și că vizează, de fapt, populația și nu Hamasul. Populația nu poate să construiască case, nu poate să construiască școli. Hamasul uh, construiește moschei, uh, dar, uh, în schimb, nu uh, își pot permite nimic. Deci uh, nu pot nici măcar să-și cumpere niște ciment murdar, cum se găsește pe piața neagră. Deci nu pot să-și refacă casele. Așadar, situația din Gaza este extrem de dură, extrem de dificilă și am aflat că ei nu pot să primească decât 50% din rația de calorii care e necesară pentru a supraviețui. Aceasta e distribuită de agenția ONU. Deci uh, Poate că nu există o dramă umanitară în Gaza, spun unii, dar aceștia sunt oameni care nu au vizitat fâșia Gaza. Să știți că situația e mult mai gravă decât pare. Atât timp cât blocada nu va fi ridicată complet, atât timp cât nu va exista posibilitatea de a exporta acolo, de a dezvolta o economie care să fie deschisă spre uh, comunitatea internațională, deci atât timp că nu există aceste lucruri, ajutorul nostru, asistența noastră va fi absolut necesară. Cei mai privilegiați, cei din rândul Hamas, sigur nu au nevoie, însă restul populației are. Ieri seară, după ce am revenit din vizita uh, din Orientul Mijlociu și l-ascultam pe Salat Fayad, spunând, uh, regretăm, dar din păcate mai avem încă nevoie de aceste fonduri atât timp cât blocada nu este complet ridicată, uh, ceea ce Israel ne propune reprezintă pur și simplu uh, un lucru derizoriu. Și în plus să nu credem că propunerea Israelului va schimba fundamental situația fâșiei Gaza. Israelul propune doar um, permiterea unor materiale care uh, permit reconstrucția clădirilor, dar acest lucru va satisface doar 5% dintre nevoile de infrastructură. Asta în timp ce populația așteaptă, în timp ce populația se înmulțește și să nu uităm că populația din Gaza este predominant o populație foarte tânără. Trebuie să continuăm să exercităm presiune și trebuie să continuăm să satisfacem nevoile palestinilor. Ne pare rău și lor le pare mult mai rău decât nouă. Am uh, văzut că ei nu vor să trăiască din mila publică. Au spus că vor să lucreze, vor să facă comerț. Există posibilități acolo. Se pot face sere, există apă în Gaza. Se poate încerca agricultură, plante, legume. Se pot face lucrări. La ce bun să lăsăm uh, toate acestea în Gaza dacă nu se poate produce nimic? Domnule Weber, sunteți prezent? V-ați ascuns acolo în, în spate. Ei bine, vă rog să-mi spuneți, Dumneavoastră ați spus că prevedeți o sumă de 20 de milioane de euro în solicitarea dumneavoastră. Vi se pare suficient? Știu că uh, nevoia reală este de 100 de milioane de euro și uh, nu uh, putem să arătăm cu degetul numai spre Salam Fayad. Credeți că este suficientă suma pe care o propuneți? Vă rog să-mi răspundeți cu seriozitate. Not, not now, because it might be that there are others. Dar nu acum, spune președintele, pentru că s-ar putea să existe și alte întrebări. Intervenție fără microfon. Da, domnul va trebui să intervină mai târziu, spune președintele. Vreau să vă reamintesc că mai avem și biroul extins pe ordinea de zi. Așadar, vă rog să acceptat să închid uh, lista vorbitorilor, pentru că am deja șase persoane care mai doresc să ia cuvântul. Vreau să dau cuvântul doamnei Nielsen acum și vreau ca toată lumea să încerce să se concentreze scurt. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-i mulțumesc în primul rând domnului Panțeri, care a întocmit un raport foarte bun și care corespunde foarte bine ceea ce am văzut și am uh, auzit în această delegație. La fel, uh, după cum a spus și doamna de Kaiser înainte, și pentru că și eu am fost cu ea în Gaza, nu este nevoie să reiau ce și-a spus dumnea ei. Aș vrea însă să adaug câteva elemente, dacă îmi permiteți. Atunci când se vorbește de demnitate, domnul Petering a spus foarte, pe, foarte bine că e vorba de demnitatea palestinienilor și a izraelienilor. Aș vrea să vă amintesc că aici responsabilitatea noastră de europeni în ceea ce privește importul produselor care vin din colonii. Pentru că demnitatea lucrătorilor uh, palestinieni în, val, în Valea Jordan, de exemplu, este foarte import, e foarte e esențială și cred că nu putem să continuăm să tolerăm faptul ca în Europa să consumăm în continuare produse care emană din aceste colonii și care nu respectă, de fapt, drepturile lucrătorilor, drepturile omului și drepturile, dreptul muncii. Eu zic că ar trebui să revenim asupra acestui subiect chiar la mm, întoarcerea din vacanța parlamentară în septembrie, pentru că importul produselor mm, agricole din colonii este extrem de grav. Dacă nu facem acest lucru, asociațiile, cetățenii vor începe să facă acest lucru și vom avea probleme, așa cum s-a întâmplat cea cu nava din largul fâșiei, din largul gazei, unde mm, oamenii încep să facă politica pe care noi nu o facem. Cred că același lucru se întâmplă și cu aceste importuri. Apoi, în ceea ce privește demnitatea și egalitatea demnității între israelieni și palestinieni, noi cerem eliberarea lui Gilad Shalit, Shalit dar, în același timp, cerem și eliberarea tuturor prizonierilor palestinieni și unii dintre ei, după cum a spus ieri Salam Fayad, se află în închisoare dinainte de acordurile de la Oslo. Sunt așadar tineri care sunt în închisori în Israel de mult timp, ceea ce este absolut inacceptabil. De asemenea, există o egalitate de tratament care trebuie să se garanteze între un cetățean european israelo-european, care este Gilad Shalit, și un cetățean european-palestinian, care este Salam Uri și care este francez de cetățenie, care se află în închisoare deja de ceva ani, în urma unui proces absolut dubitabil și contestat. Noi cerem eliberarea lui Salat muri. Aș dori apoi, în final, să vorbesc despre consecințele blocadei. Colegii mei au spus-o deja, faptul că această blocadă nu face decât să beneficieze avantaj, să favorizeze Hamasul și această blocadă se adresează împotriva femeilor. Violența împotriva femeilor în contextul unei blocade este accentuată. Femeile sunt victimele acestei blocade, artiștii, intelectualii sunt toți cei care suferă de pe urma acestei blocade. Am uh, avut o întâlnire cu un artist care ne-a spus că artiștii sunt foarte reprimați, foarte, se simt foarte nedreptățiți și cu siguranță această blocadă nu vizează de fapt uh, categoriile pe care și le-ar fi dorit. Deci Europa trebuie să ia cât mai repede poziție pentru ca această blocadă să fie oprită. Aș vrea de asemenea să vă spun că regret absența președintelui nostru aici pentru că dacă am uh, fi ajuns la un dezacord uh, în organizarea acestei delegații. Sigur că așa se întâmplă într-o democrație. Mi se pare păcat ca dumnealui să nu fi fost aici, să asculte raportul din această mm, delegație, să ne pună întrebări, să facă câteva comentarii. Dacă nu există posibilitatea de a comunica în comisia noastră, eu nu văd cum am putea să-i ajutăm pe israelieni și pe palestinieni să facă pace între ei. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Weigel, are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și eu să-i mulțumesc uh, colegului nostru Panțeri pentru această prezentare excelentă și pentru raportul foarte clar și scurt din această delegație. În ultimele luni am discutat în diferite foruri despre impresiile pe care le-am uh, avut acolo, despre concluziile la care am ajuns în timpul acestei delegații și aș vrea să nu repet acum ceea ce s-a spus deja. Însă un lucru s-a confirmat. Această vizită a avut loc în momentul care trebuie, a fost importantă pentru o comunicare eficientă a Parlamentului cu oamenii de la fața locului, cu statele, cu persoanele implicate, cu organizațiile implicate. Pentru că, în continuare, aceasta este una din problemele cele mai grave în politica internațională. Și eu regret că președintele AFET nu este poate destul de puternic moral pentru a participa la această discuție. Pentru că el uh, a marcat uh, delegația prin prezența sa. De fapt, ziarele din Israel au scris despre faptul că o delegație de anti-izraelieni cu, atent, cu o intenție de propagandă anti-izraeliană vine uh, la noi uh, în țară. Așa s-a scris în, acest, în presă. Deci pe mine mi s-a, mie mi s părut că ar fi trebuit ca să existe o luare de poziție imediat din partea președintelui. În ultimele luni, în ultimele săptămâni, am uh, putut urmări câteva apariții ale premierului Fayad, foarte impresionante, care n-au făcut decât să confirme că orice constatare pe tema Orientului Mijlociu trebuie verificată de două sau de trei ori chiar. Nu eu n-am verificat acum nimic uh, suplimentar, dar am senzația că soluția celor două state pe care a propus-o domnul Pöttering ca fiind obiectivul cel mai important trebuie să fie susținută de către noi în bloc. Această soluție însă, având în vedere ceea ce s-a întâmplat acum în Cisjordania, a devenit destul de necredibilă. Uh, pentru că, după părerea mea, s-a creat, de fapt, un sistem paralel, un fel de apartheid. Și atunci când e vorba de infrastructură, lucrurile se ved foarte clar. Deci, întrebarea este cât de potrivită mai este această soluție. Populația palestiniană nu este, în mod evident, tratată egal față de celelalte grupuri de populație. Aș vrea de asemenea să vă spun că în dezbaterea pe care am purtat-o, nu s-a văzut foarte clar că, de fapt, guvernul izraelian dezbate trei uh, noi legi care afectează foarte puternic societatea civilă. Deci, societatea civilă va suferi foarte clar de pe urma acestor legi. Doamna Neiț are cuvântul acum. Mulțumesc. Uh, Stimați colegi, aș vrea să mulțumesc tuturor celor care ne-au uh, făcut acest raport și care au făcut ca delegația Parlamentului să fie mai vizibilă. Din motive familiale nu am putut să particip la delegație, îmi pare rău, dar uh, în orice caz uh, cunoaștem incidentele ce au precedat-o și pe care le-am discutat într-o sesiune extraordinară a biroului extins. Comisia s-a reunit de altfel la inițiativa noastră, mea și am primit susținerea celorlalte grupuri. Am avut două sesiuni, acum două sesiuni la Strasburg. Aș vrea să amintesc colegilor mei că reprezentantul permanent al Israelului pe lângă Uniunea Europeană a făcut mai multe declarații aici și am uh, dezbătut atacul asupra convoiului maritim care încerca să ajungă în fâșia Gaza și care încerca deci să forțeze blocada. Ei bine, reprezentantul permanent a declarat că Israelul se opune, de fapt, unei vizite a parlamentarilor sau a vreunor personalități în Gaza. Și am să-l citesc din memorie, sper să îl citesc corect se opune deoarece astfel de vizite ar legitimiza situație, situația din Gaza. Deci, uh, în uh, ochii guvernului israelian și uh, presupun că reprezentantul permanent a exprimat poziția Ministerului de Afaceri Externe, măcar atât. Așadar, în ochii israelienilor, așa este percepută o astfel de vizită și a spus acest lucru chiar în fața noastră. A spus că astfel de vizite nu sunt considerate a fiind, ca fiind oportune și, mai mult, sunt indezirabile, deoarece astfel de vizite ar legitimiza situația din Gaza. Sper că această mică schimbare de atitudine pe care Veronic a constatat-o la șeful israelian arată probabil o altă schimbare, sper. Dar în orice caz să nu uităm aceste remarci. Deci să credem că noi putem să îmblânzim Ministerul de Afaceri Externe al Israelului este pur și simplu o iluzie. și aș vrea să amintesc uh, tuturor celor care poate nu au fost acolo la întrevederea pe care am avut-o aici, în comisie, aș vrea să amintesc o declarație care din nou mi se pare încărcată de sens și care, din păcate, prevestește viitorul. Mulțumesc, domnul Mauro. Vă mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș vrea să mulțumesc colegilor noștri care ne-au uh, raportat cu privire la misiunea lor în Gaza. Consider că raportul este foarte bine echilibrat. S-au concentrat nu numai pe problemele cu adevărat dramatice, dar și pe obiectivele supreme pe care dorim să le atingem în această zonă, așa cum a spus domnul Petering. Astăzi însă trebuie să mă întreb dacă promotorii soluției celor două state au scăzut sau s-au înmulțit ca număr. Nu știu dacă numărul lor a scăzut în Israel sau în Palestina. Cred că în Israel promotorii acestei idei au scăzut. și nu cred că declarațiile liderilor Hamas sunt luate în considerare. Așadar, responsabilitatea ne aparține. Colegul Petering a vorbit despre susținerea pe care ar trebui să o acordăm și despre rolul președintului american, despre intenția dumnealui de a îndrepta eforturile de negociere pe calea cea bună. Trebuie să fim însă realiști. Orice culoare am avea noi aici, din orice grup am fi, trebuie să ne dăm seama că avem foarte mulți soldați în Liban, din țara mea, de exemplu, și dacă ne uităm la poziția americanilor, trebuie să ne dăm seama că intențiile președintelui Obama nu sunt în deplină conformitate cu declarațiile pe care le face doamna Clinton. Trebuie să ne dăm seama că administrația americană um, suferă de o influență. Există acolo niște idei și niște opinii individuale. Aș vrea să închei referindu-mă la ceea ce a spus domnul Panzeri, și anume că uh, Sarcina noastră, prin instrumentele pe care grupul de lucru pentru Orientul Mijlociu le-a subliniat, sarcina noastră este, deci, să ne gândim la care este adevărul. Trebuie să vedem ce putem să obținem prin soluția celor două state. Avem două popoare, vrem două state, și uh, am ascultat acel comentariu foarte adecvat și anume că actorii din Golf și Iranul de fapt se amestecă în tot acest proces și vor să-l împiedice. S-a întâmplat în Irak, uh, s-ar putea întâmpla și în Palestina. Israelul încearcă să influențeze lucrurile. Sunt foarte mulți actori implicați în joc și cu siguranță ei vor afecta rezultatul uh, acestei situații. Dacă vrem să avem un impact cu adevărat uh, semnificativ, ar trebui să ne dăm seama că așa este situația. Domnule Angurakis, am două comentarii de făcut. Mai întâi, cred că este important să consolidăm solidaritatea cu poporul palestinian. Nu este vorba doar de echidistanță, palestinienii nu pot să zică nimic, n-au dreptul la cuvânt, practic. Noi trebuie să-i ajutăm pe cei mai slabi. Să vă amintesc că poporul palestinian suferă din cauza că este ocupat. Terorismul de stat al Israelului însă nu poate fi pus pe picior de egalitate cu reacția oamenilor care se află sub stare de ocupație. Israelul a lansat un atac inacceptabil împotriva flotilei umanitare care dorea să spargă blocada și să ajungă în Gaza. Noi am constatat că guvernul israelian nu uh, și-a modificat poziția și a spus că a înființat uh, sau că există o comisie internațională care analizează problema. Deci au curajul să spună așa ceva. Uniunea Europeană a contribuit la această situație. Lady Ashton și Consiliul au dat niște declarații care au fost uh, abia călduțe. Nu s-au luat niciun fel de contramăsuri care ar fi putut afecta relațiile UE-Israel. De exemplu, am fi putut îngheța cooperarea militară cu Israelul, această țară care este foarte agresivă. În ce privește politica Uniunii Europene vis-a-vis -vis de Israel, cred că trebuie să modificăm ceva dacă vrem să schimbăm situația. Eu cred că Parlamentul European trebuie să ofere mai mult sprijin. N-am auzit nimic în acest sens. Noi trebuie să sprijinim acele forțe din Israel, precum Hadash, Partidul Comunist sau mișcarea antirăzboi, care se luptă din greu să promoveze ideea celor două state. Deci ei se luptă pentru pace. există oameni care protestează împotriva măsurilor represive ale guvernului israelian, deoarece aceste măsuri țintesc chiar membrii Knasatului. Reprezentantul Comisiei. Aș vrea să încerc să răspund la întrebarea uh, doamnei Kaiser. Mi s-a pus o întrebare cu privire la acea sumă de 20 sau 100 de milioane care ar fi uh, pusă în cauză. 20 de milioane sunt într-adevăr destinați să uh, se adauge bugetului Agenției ONU pentru Palestina. E suficient? Depinde. Depinde la ce ne uităm. Deficitul Agenției pentru anul 2010, la care a trebuit să uh, facem deja o reducere a bugetului previzional de 100 de milioane de dolari. S-a modificat, ne mai rămân ne mai rămân cam 15 milioane de euro. Și vă reamintesc că 80% dintre cheltuieli sunt cu salariile angajaților agenției. Deci nu putem pur și simplu să concediem oamenii. Aceste 20 de milioane ne vor permite să reducem deficitul de 75 de milioane cu o treime. Deci ne mai lipsesc cam 100 și ceva de milioane pentru ca agenția să-și poată încheia anul cu un buget care, repet, a fost deja redus cu 100 de milioane de dolari față de nevoile estimate inițial. Deci nu e suficient. Însă, această sumă răspunde nevoilor imediate ale agenției și scrisoarei care, scrisorii care a fost adresată Comisiei Europene și prin care se cerea o majorare de bani. Parlamentul este autoritate bugetară și în septembrie și octombrie veți putea verifica dacă nevoile agenției pentru Palestina sunt încă foarte mari și dacă trebuie neapărat satisfăcute în parte de Uniunea Europeană și, de asemenea, vom vedea dacă nevoile semnalate de primul ministru Fayad, care a compărut în fața dumneavoastră, vor fi satisfăcute de cele 80 de milioane pe care le vom pune, cele 40 de milioane pe care le vom pune la dispoziție dacă reușim să ne înțelegem cu autoritatea palestiniană. Știm care este situația din Gaza, nu mai trebuie să insist, ați spus-o cu toți, este intolerabilă, efectiv. Avem un milion și jumătate de oameni care se găsesc într-o mare închisoare din care nu pot să iasă nici pe calea aeriană, nici terestră, nici maritimă. Eventual ar putea să iasă de acolo prin tunele. Iar uh, situația durează de prea mult timp. Acum, uh, dacă Există democrație acolo? Nu știu, dumneavoastră trebuie să judecați. Uh, probabil o democrație romană în care cetățenii au drepturi și sclavii nu. Ceea ce mi se pare inadmisibil este că există acolo copii care nici măcar nu pot să primească o jucărie. E inadmisibil că o parte a populației nu e în măsură să se hrănească, nu e în măsură să-și reconstruiască casele distruse nici nu uh, putem trimite copiii la școală. Uh, se fac uh, trei schimburi pentru ca trei ture pentru ca bieții copii să petreacă măcar câteva ore pe zi la școală. Deci este vorba despre un teritoriu care se găsește la patru ore de zbor față de Uniunea Europeană și care se găsește foarte aproape de uh, universități la nivel înalt și care ar avea tot ce trebuie cetățenilor săi. Baronasa Ashton a spus foarte curajos că situația este inadmisibilă, a spus-o clar în fața dumneavoastră și în fața Consiliului. Deci mi se pare important să ajutăm fâșia Gaza, dar pentru asta avem nevoie mai întâi de bani. Primul ministru Fayed a reușit foarte clar să îmbunătățească situația în fâșia de vest, Am desfășurat proiecte, proiecte împreună cu comunitatea internațională care au uh, reușit să dezvolte economic fâșia Gaza. Deci uh, primul ministru a făcut ceea ce a spus, a redus deficitul autorității palestiniene și a redresat situația economică a uh, Cisjordaniei. Gaza uh, are un milion și jumătate uh, de locuitori mult mai mult decât uh, fâșia de vest. Deci, uh, din păcate, din, cred că va trebui să revenim în fața dumneavoastră pentru a cere bani în plus. Mulțumesc, domnul Atkins urmează a primit dreptul pentru că a promis o intervenție scurtă. If... Eu sunt foarte succint, domnule președinte. Am două întrebări rapide. Dacă israelienii continuă să clădească locuințe în Cisjordania și să blocheze estul Ierusalimului, atunci soluția celor două state nu cumva e blocată, e moartă? Și dacă e adevărat acest lucru, ce face Uniunea Europeană? Thank you. Mr. Panzeri. Mulțumesc, domnul Panzeri, pentru a încheia această dezbatere. Mulțumesc. Eu nu încerc să închei această dezbatere, vreau doar să fac un comentariu. Poate că dacă domnul președinte și secretariatul sunt de acord, am putea să discutăm această chestiune cu președintele Parlamentului pentru a vedea dacă am putea să avem uh, un mai, profil mai înalt pentru grupul de lucru uh, privind Orientul Mijlociu. Acesta ar putea să fie forumul utilizat pentru dezvoltarea de activități parlamentare diplomatice și diplomatice în Orientul Mijlociu. Propunerea aceasta a fost notată și cred că avem susținerea acestei comisii pentru solicitarea de a utiliza rezerva de urgență a Uniunii Europene conform scrisorii domnului Lewandowski către președintele Buzek ați văzut care sunt motivele și necesitățile. Deci, eu înțeleg că susținem această solicitare, da? Vă mulțumesc, încheiem acest punct de pe ordinea noastră de zi și vom avea acum întâlnirea biroului extins.